Bună ziua din nou, uh, dragi colegi. Ne pare rău că începem cu o mică întârziere. Avem două dosare foarte importante legate de piața unică de discutat în această după-amiază. Primul, început deja procedura în ce privește evaluarea de impact la această propunere în ce privește vehiculele agricole și forestiere. Uh, Raportor domnul Antonio Panzeri, care ne va prezenta propunerile de, legate de acest act de modificare și apoi amendamentele din partea domnului Mandecap la directiva privind uh, motocicletele. Există și niște elemente generale între cele două acte normative. Și salut contingentul foarte puternic de la DG Enterprise, de la Comisie, în special domnul Giacomo Martino, care a urmărit foarte îndeaproape acest dosar, de la prezentarea evaluării de impact încoace. Dânsul va reacționa <clears throat> și apoi vom putea deschide dezbaterea. Fără alte Cuvinte introductive, o să-l invit pe raportor, domnul Panțeri, să ne prezinte proiectul de raport în legătură cu modificările pe care le propune și apoi vom avea o rundă de intervenții din partea raportorilor din umbră. domnul Sartori de la PP nu o văd în sală, domnul Sartori este aici, domnul Ruile e aici, domnul Sonige, nu, nici domnul Savini. Nu sunt sigur dacă domnul Schwab care nu ne ascultă cu atenție deocamdată dacă e raportor din umbră și va reacționa în numele grupului, oricum vom vedea. Domnule Panțeri, aveți cuvântul. președinte. Mulțumesc, domnule președinte. De la quella di stabilire una serie di norme. După cum știți, obiectivul acestei propuneri era stabilirea unei serii de standarde pentru producția de vehicule agricole și forestiere, scopul fiind acela de a garanta funcționarea pieții interne fără a pierde din vedere nevoia siguranței rutiere, protecției uh, mediului înconjurător și uh, siguranței ocupaționale. Propunerea Comisiei este una importantă scopul său fiind acela de a contribui la competitivitatea acestui sector, simplificând uh, normele actuale de armonizare și legislația actuală. Într-un fel, această propunere vine în urma vastelor consultări cu diversele asociații, producători de vehicule și de piese de schimb, utilizatorilor, sindicatelor și așa mai departe. Este o procedură foarte utilă care ne-a ajutat să uh, elaborăm un raport care, sper eu, uh, să răspundă nevoii și ambiției de a avea un uh, regulament european. Am identificat în raport o serie de puncte asupra cărora vreau să vă atrag atenția. Mai întâi, normele de siguranță vis-a-vis de uh, directiva privind utilajele și apoi conformitatea cu noul cadru legislativ și alte texte legislative europene privind uh, omologarea vehiculelor, după care urma, urmează repararea, întreținerea vehiculelor și uh, utilajele mobile tre- totodată trebuie să analizăm uh, ATV-urile și uh, alte genuri de vehicule asemănătoare. În uh, cadrul directivei privind utilajele, cerințele de siguranță spun că uh, vehiculele agricole și forestiere trebuie să fie uh, excluse din domeniul de aplicare al acestei directive, ideea fiind aceea de a reduce uh, numărul de acte legislative aplicabile tractoarelor pentru o mai bună uh, punere în aplicare. Trebuie sublinea faptul că excluderea acestor vehicule din directiva privind utilajele este posibilă dacă noul regulament și actele sale delegate acoperă uh, legislația actuală stipulată de directiva uh, privind utilajele care se aplică acum și tractoarele. Obiectivul este acela de a evita orice goluri legislative și păstrarea siguranței la nivelul ridicat la care ea este astăzi. Știm că, momentan, Comisia realizează o evaluare a tuturor riscurilor acoperite în prezent de directiva privind utilajele pentru a se asigura că ele sunt acoperite și de regulamentul actual. Este vorba despre un exercițiu fundamental care ar fi trebuit finalizat în uh, faza prelegislativă, iar articolele 7 și 8 din propunerea Comisiei trebuie să acopere în uh, integralitate uh, cerințele respective din directiva privind utilajele. În acest sens, aș vrea să repet că actele delegate adoptate în acest regulament pot conține doar specificații tehnice care pun în aplicare dispozițiile fundamentale ale regulamentului și nu pot stabili cerințe noi. Prin urmare, uh, am considerat că este bine să includ o serie de, uh, articole la artic- de cerințe la articolele 7 și 8 în lumina uh, cerințelor de siguranță și sănătate stabilite în cadrul directivei privind utilajele, care nu par să fie acoperite în curând de propunerea Comisiei. Și um, aș ruga Consiliul și Comisia să analizeze foarte bine aceste dispoziții pentru a se asigura că aceste două articole acoperă toate cerințele necesare, la fel ca și anexa 1 a regulamentului, pentru ca ele să se poată aplica în continuare tuturor tipurilor de tractoare. În al doilea rând, s-a depus o serie uh, de amendamente semnificative cu scopul de a alinia acest regulament cu deciziile 768 din 2008 a Parlamentului European și a Consiliului pentru stabilirea unui cadru comun pentru comercializarea produselor. Aici, scopul este îmbunătățirea punerii în aplicare a noii legislații și această uh, dispoziție specifică uh, participarea la piață în lanțul de uh, aprovizionare și de producție, în special în ceea ce privește supravegherea uh, post-vânzare. De asemenea, există cerințe pentru organismele cărora li se delegă sarcini de evaluare de către statele membre și aceste cerințe au fost îmbunătățite pentru crearea unui uh, nivel uh, egal de lucru pentru competiție, uh, evitând niveluri diferite de strictețe a cerințelor. În paralel, uh, grupul de lucru al Consiliului se ocupă și de armonizarea tehnică și există dispoziții în uh, propunerea privind un uh, regulament pentru îmbunătățirea supravegherii pieței în, a vehiculelor cu două sau trei roți și din categoria L. Al treilea punct se referă la accesul la informații vis-a-vis -vis de repararea și întreținerea vehiculelor. Producția actuală de vehicule este marcată de un proces foarte complex și acest lucru se datorează mai întâi numărului tot mai mare de componente electronice care nu pot fi reparate mecanic, ci doar pe baza unor informații specifice care țin seama de caracteristicile electronice ale acestora, iar la aceste informații există uh, acces restricționat, dar el ar trebui să fie nerestricționat pentru a putea repara și întreține în mod corect aceste vehicule. Producătorii de tractoare folosesc un sistem pe baza acordurilor uh, între uh, dealeri și uh, centrele de reparații. Poate că aceste acorduri exclusive nu încalcă dreptul uh, de concurenței, dar trebuie să vedem care sunt consecințele restricționării accesului la informații pentru reparare și întreținere și excluderea acestor informații din legislația privind omologarea de tip. Se poate ca anumite afaceri independente, centre de reparații, să fie nevoite să închidă. Adesea, unele uh, companii sunt în zone izolate în ale Uniunii Europene și trebuie să, repare, uh, să facă reparații urgente sau minore la unele uh, vehicule. Accesul la aceste informații de reparare și întreținere sunt foarte importante din punct de vedere economic, dat fiind uh, profitul mare pe care îl fac unele companii pe piața post-vânzare și trebuie să găsim o abordare echilibrată, fie că vorbim de producători, fie că vorbim de operatori independenți, fiindcă ei nu au oportunități egale de a-și uh, apăra punctele de vedere. Raportorul consideră că trebuie să avem uh, un acces echilibrat la informații și abordarea noastră ține seama de uh, protecția consumatorilor, de concurența loială și de prevederile de protecția mediului. În al patrulea rând, utilajele mobile. Aici Comisia a inclus o nouă categorie de um, vehicule nerutiere. Și aici se pune problema dacă uh, omologarea de tip se face în baza acestui, acestui regulament sau la nivel național. Am avut uh, foarte multe schimburi de opinie vis-a-vis -vis de acest uh, problemă și noi considerăm că în acest raport se face o propunere de a exclude autovehiculele nerutiere din regulament. Comisia trebuie să analizeze nevoia de armonizare a specificațiilor tehnice și a evaluărilor de conformitate pentru aceste autovehicule și să elaboreze o propunere legislativă cât mai repede cu putință. În sfârșit, ultimele două puncte tratează vehiculele de tip uh, ATV și vehiculele cu ataș acestea se aplică uh, mai ales în uh, domeniul agricol și forestier, de aceea ar trebui incluse în acest regulament. Aceste ATV-uri se folosesc în general în scopuri recreaționale, dar au uh, caracteristici diferite în cazul utilizării în scopuri agricole sau forestiere. De aceea, ele trebuie uh, aprobate în cadrul regulamentului pentru vehicule din categoria L. Se pot uh, impune cerințe speciale pentru ATV-urile create pentru scopuri utilitare, dar în continuare le trebuie să asigure un nivel uh, ridicat de siguranță. Uh, am urmărit uh, dezbaterea privind includerea acestor vehicule în uh, cadrul regulamentului privind uh, vehicule din categoria L, dar trebuie să ținem seama de caracteristicile lor speciale și așteptăm cu nerăbdare rezultatele studiului Comisiei privind vehiculele cu ataș pentru a hotărâ în ce categorie trebuie ele incluse. Vis-a-vis -vis de elementele tehnice, Există foarte multe amendamente în acest sens uh, care încearcă să asigure clarificarea și coerența textului. Astfel se explică și numărul foarte mare de amendamente la proiectul de raport. În concluzie, aș dori să spun că acest proiect de raport dorește să analizeze uh, aspectele fundamentale care merită o analiză detaliată ale acestei propuneri. Evident, este un uh, dosar important și poate fi baza unei dezbateri foarte productive în această comisie comisie. Rămân deschis sugestiilor dumneavoastră în calitate de membri ale acestei comisii. Termenul de depunere a amendamentelor este 2 ora 12, 27 septembrie. Îmi cer scuze dacă am vorbit prea mult. Uh, uh, nu, am, uh, a fost foarte bine că ați acoperit, ați acoperit toate aceste puncte. Vă mulțumesc și pentru faptul că ați studiat atât de îndeaproape toate aceste aspecte. Haideți să vedem care sunt reacțiile inițiale ale colegilor legate de diferitele aspecte abordate de dumneavoastră sau legate de alte aspecte neacoperite de domnul Panțieri. Andr- domnul Schwab are primul cuvântul. Păi, doamna Rule, eu voi vorbi în numele grupului meu politic și dacă altcineva dorește să ia cuvântul, este binevenit. Domnul Șfab, vă mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, doresc să-mi cer scuze în numele uh, doamnei Sartori, raportor din Umbra, care nu poate fi astăzi aici. Însă mă bucură faptul că pot vorbi eu acum. Comisia a, a fost influențată puternic de poziția Parlamentului din acest punct de vedere. Doamna Sartori dorește să-i mulțumească uh, raportorului pentru munca depusă și pentru faptul că s-a ocupat de foarte multe detalii complexe. Salută în mod expres progresele realizate, mai ales în ceea ce privește aspectele uh, problematice, controversate și numărul mare de amendamente înaintate va duce la situația în care uh, anumite lucruri vor fi modificate în acest raport. Există trei puncte sau eventual 4-5 de fapt uh, despre care trebuie să vorbesc. În primul rând, abordarea foarte bună și colaborarea foarte bună între raportor și raportor din umbră vor duce la un uh, rezultat Uh, pozitiv în ceea ce privește um, diversele domenii acoperite de acest raport, lucru care este în avantajul tuturor. Apoi, doamna Sartori este de acord cu raportorul în ceea ce privește așa numita categorie U, echipamentele mobile, care ar trebui să fie excluse din domeniul de aplicare a acestei uh, directive. Este um, pur și simplu vorba de alte categorii de risc uh, legate de folosirea acestor echipamente. Apoi, doamna Sartori este de aceeași părere în ceea ce privește ATV-urile. Sprijină uh, propunerea raportorului din acest punct de, de vedere de excludere a acestora din domeniul de aplicare a acestei uh, directive. Acum, în ceea ce privește categoria L, Cred că aici uh, va înainta mai multe amendamente, apoi se discută întrebarea de la capitolul 16. Dacă uh, tractoarele vor fi, uh, vor fi tratate până la urmă ca și autoturismele normale, uh, grupul nostru politic are îndoieli legate de acest, uh, această egali, egalitate, semn de egalitate între uh, tractoare și autoturisme. Doamna Sartori dorește să se mai consulte cu grupul politic, dar este pregătită să uh, înainteze amendamentele necesare pentru a păstra această diferență între cele două sectoare, între tractoare și autoturisme ne dorim și noi ca piețele, ca piața pentru reparații uh, să rămână în continuare uh, deschisă și înțelegem că există dificultăți în uh, procesul întreținerii diferitelor rețele de, de furnizori de servicii de reparație pentru că pur și simplu există prea puțin personal și ne vom gândi la amendamentele necesare în acest punct de vedere. Așteptăm cu nerăbdare discuția care urmează. Mulțumesc, domnul Tamandes. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să-i mulțumesc domnului Panțeri pentru acest raport uh, foarte intens și complex. Mă bucur că e un regulament și nu o directivă. Întotdeauna spun acest lucru pentru că întotdeauna îmi place abordarea europeană. Sunt de acord, Andreas, am care a spus că tractoarele n-ar trebui să îndeplinească aceleași cerințe ca și automobilele. Dar dacă sunt utilizate pe drumurile publice, ar trebui să aibă mai mult sau mai puțin aceleași cerințe de siguranță. Pentru că altfel sunt extrem de periculoase factorii interes, spun întotdeauna, le utilizăm pe teren, în pădure, dar ca să ajungă în pădure sau pe când trebuie să meargă și pe drumul public și din motivul ăsta ar trebui să îndeplinească aceleași cerințe de siguranță. La amendamentul 44, parcă, e vorba de înregistrare. Nu știu dacă e ceva vizibil din exterior. În unele state membre E obligatoriu să existe un număr de înregistrare, de înmatriculare pe partea din spate a autovehicului. În alte țări nu e obligatoriu. Ar trebui să existe o abordare europeană ca să fie mai ușor de controlat dacă e un vehicul înmatriculat. Eu prefer ca în Europa să existe aceeași abordare, să existe o plăcuță de înmatriculare pe partea din spate a vehiculului. Și apoi, lucrul cel mai important, poate, deci sigur că toată lumea poate să spună că nu e sarcina de aici, pentru că e un raport cu caracter tehnic. Cred că ar trebui de asemenea să cerem eh, și din partea șoferilor să împlinească anumite cerințe de siguranță. Deci o abordare europeană pentru un minim care să fie îndeplinit de conducătorii auto e sarcina aia guvernelor, dar ar fi ceva foarte înțelept pentru aceste utilaje devin tot mai mari și văd uh, bărbați tot mai tineri de 16 ani care le conduc. Și dacă e vorba de cerințe de siguranță, cred că și șoferul uh, sau de șofer țin uh, cerințele cele mai importante de siguranță. Asta e tot. Mulțumesc. Doamna Rule. Mulțumesc, doresc să mulțumesc și eu domnului raportor. M-a impresionat Uh, cum a prelucrat această propunere și mie mi-a trezit impresia că s-a gândit de fapt la toate aspectele și doresc să laud pentru acest lucru. Există, s-a ocupat de categoria U, care mă interesează pe mine foarte mult. Am discutat foarte multe lucruri cu domnul raportor din acest punct de, de vedere. Este foarte greu să integrăm această categorie și de aceea mă bucură propunerea pe care a făcut-o, care este una foarte inteligentă, după părerea mea. Și uh, problemele legate de uh, ATV-uri cred că a fost uh, rezolvată. Uh, Există unii care doresc includerea ATV-urilor în uh, această directivă legată de, de uh, tractoare și excluderea lor din uh, directiva legată de motociclete. Eu sunt de părere că um, acestea trebuie să îndeplinească aceleași standarde de siguranță și de emisii um, ca și alte vehicule. Așa sunt de acord cu acest lucru sunt uh, de acord și cu modalitatea de adaptare la noul cadru și în ceea ce privește reparațiile și întreținerile. Din păcate, nu am avut timpul suficient să citesc în detaliu și lucrurile legate de emisii, dar mi se pare că totul e în ordine. Deci vă mulțumesc și uh, îmi exprim și respectul pentru munca dumneavoastră. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Doresc să iau cuvântul în calitate de președinte al Comisiei și în calitate de, raport, de raportor din umbra. Cred că a fost uh, foarte bine să avem un raportor care a produs 292 de amendamente pe marginea unui raport atât de tehnic. Va trebui să vedem care este și atitudinea comisiei legată de această muncă foarte detaliată. Acum, remarcile mele în răspuns la cele uh, spuse până acum. Uh, în ceea ce privește suprapunerea cu uh, directiva referitoare la echipamentele și utilajele tehnice, este un lucru cunoscut pentru noi toți. Și um, cred că cu toții am devenit mai mult sau mai puțin experți în acest domeniu. Cred că punem astfel o presiune asupra Comisiei să ne prezinte o soluție mai clară. De asemenea, cred că ne-am legat și de noua situație în care ne aflăm uh, cu uh, procesul care a urmat comitologiei. Trebuie să ne asigurăm că regulamentul actual are un suficient de larg domeniu de aplicare pentru a uh, ține cont de toate aspectele și trebuie să continuăm cu acest regulament, deoarece acesta este un regulament armonizat și, uh, pe de altă parte, directiva echipamentelor tehnice are, uh, vine din altă sferă. Însă ceea ce ne dorim este să ne asigurăm că nu există niciun fel de lacună. Acum, în ceea ce privește informațiile legate de uh, reparații și de întreținere, cred că suntem cu toții de acord că este vorba de uh, Um, foarte multe tehnologii, unele mai simple, altele foarte complicate și uh, întrebarea principală pentru mine este dacă uh, este nevoie într-adevăr ca întotdeauna toate detaliile foarte, uh, indiferent cât de complexe, de la un tractor care costă foarte mulți bani, până la tractoare mai simple, dacă aceste uh, informații trebuie să fie, uh, să fie uh, făcute publice întotdeauna. Cred că ar fi bine dacă am fi uh, am primit niște sfaturi uh, experte în uh, acest domeniu. Deci ar trebui să ne asigurăm că pe viitor acest regulament uh, este foarte bine formulat. Sunt de acord cu principiile fundamentale, însă doresc să mă asigur că uh, detaliile sunt uh, foarte bine definite. În ceea ce privește cerințele de reglementare pentru utilaje care nu sunt acoperite până în acest moment, Este vorba de cerințele care trebuie îndeplinite de utilajele care sunt folosite în afara drumurilor, dar care trebuie să uh, treacă pe drumul pentru a ajunge în zonele unde sunt folosite. Um, mi se pare că ceea ce ați sugerat aici este de fapt cea mai bună abordare și voi sprijini linia propusă de a exclude aceste utilaje tehnice, în același timp să cerem uh, comisiei să se ocupe cât mai repede de aceste lucruri împreună cu producătorii. Acum, în ceea ce privește ATV-urile, ATV-urile acestea, desigur, se suprapun cu uh, raportul pe care îl vom discuta uh, următorul, uh, eu am făcut uh, câteva amendamente a raportului domnului Van de Camp. Și aceste amendamente creează pur și simplu o, o subcategorie pentru aceste vehicule quad, pentru ATV-uri. Am sugerat uh, anumite caracteristici uh, distincte care să definească uh, vehicule care sunt folosite în scopuri agricole care să fie uh, diferențiate față de ATV-urile care sunt folosite pe drumurile publice. După părerea mea, trebuie să ne asigurăm că producătorii care produc în mod exclusiv pentru uh, um, care produc ATV-uri care nu vor fi folosite pe drumuri publice să nu fie discriminați. Sper că m-am exprimat suficient de clar. Cred că vom, uh, vom putea ajunge la un rezultat uh, pozitiv împreună cu domnul Van de Camp, însă acum avem posibilitatea să uh, cerem comisiei să colaboreze cu noi și cu producătorii pentru a ne asigura că standardele legate de siguranță și de mediu sunt respectate, însă fără a prescrie niște uh, soluții tehnice care să dezavantajeze până la urmă uh, adapt- adaptabilitatea unui vehicul off-road față de un vehicul normal. Acestea ar fi primele, uh, principalele mele remarci și mă bucură faptul că pot deschide acum discuția pentru a vedea dacă există alte opinii și contribuții. Nimeni nu mai dorește să ia cuvântul? Nu? Doamna Weiler? No, doamna Weiler mi-a dus aminte că trebuie să spun uh, uh bun venit unui grup din, de, la, uh, de la o școală din uh, Fulda. Este vorba de o școală din uh, circunscripția electorală a doamnei Weiler. Sunt sigur că unii dintre dumneavoastră aveți motociclete și uh, sunteți interesați de discuția următoare. Domnul Matino, din partea Comisiei, dacă dorește să acum. Thank you very much, uh, Mr. Chairman, and uh, good afternoon, and thank you for... Mulțumesc, domnule președinte. Bună ziua tuturor. Mulțumesc că ați dat comisiei posibilitatea să facă niște comentarii inițiale. Aș vrea să-i mulțumesc domnului Panțeri pentru toată munca depusă. E vorba aici de chestiuni foarte tehnice. Nu e un subiect foarte accesibil și, cinstit vorbind, considerăm că proiectul lui de raport înglobează toate elementele. Pe scurt, în legătură cu toate elementele, aș începe cu ce credem noi că putem sprijini ca abordare pe deplin. Mai întâi să menționez faptul că salutăm în special faptul că raportorul a um, reflectat importanța prevederilor legate de supravegherea pieții, care se reflecte și aici în alte propuneri care sunt uh, în discuție chiar și în prezent. Credem că e deosebit de important să se întărească supravegherea pieții, să se coordoneze capacitățile statelor membre în materie de supraveghere a pieții. Deci, din această perspectivă, îi mulțumim raportorului pentru că a captat acest element. Și în ce privește abordarea privind utilajele mobile și ATV-urile, chestiunile sunt uh, bine reflectate. În ce privește categoria U, acele utilaje mobile, ca rezultat ale valorii din ce am hotărât să facem în propunere este să permitem uh, fabricanților să opteze, să utilizeze, dacă doresc, prevederile acestei directive în ce privește siguranța rutieră, dar intenționăm să facem acest lucru numai pentru acele utilaje al căror scop este să lucreze în agricultură sau domeniul forestier, nu toate utilajele mobile. E o situație cam peticită, ca să spun așa, dar uh, aceste elemente au fost captate, au fost înglobate și considerăm că abordarea propusă, aceea de a se ocupa, cum a cerut Comisia, în mod mai coerent, e un lucru pe care îl putem accepta. În ce privește ATV-urile, pot să vă confirm că ne continuăm contactele pentru a obține toate informațiile posibile pentru a soluționa dilema acoperirii. Suntem la curent cu faptul că există mai multe ATV-uri uh, proiectate în mod special și comercializate tocmai ca să lucreze pe câmp și nu să fie utilizate ca vehicule de agrement și credem că ar trebui să fie avută în vedere cu o atenție aparte. Domnule președinte, ați anticipat uh, prin propunerea dumneavoastră și eu pot să anticipez că va fi o cale foarte bună de urmat. De exemplu, ca să spun clar, o posibilă cale care merită să fie explorată este de a avea toate ATV-urile acoperite de această propunere pentru categoria L, cu atenție deosebită și cerințe speciale, poate, unde să avem niște subcategorii pentru cele care urmează să efectueze lucrări agricole. E cu siguranță o opțiune care merită atenție și pot să anticipez că în special la anumite categorii aparte de ATV-uri, cum ar fi cele de tip side-by-side, uh, comisia va face un studiu pentru a obține elemente suplimentare. În ce privește informațiile pentru reparații și întreținere, aș vrea doar să confirm faptul că de partea Comisiei suntem conștienți de caracteristicile aparte ale tractoarelor și utilajelor agricole și forestiere. Așa că deși considerăm că e important să existe principiul informațiilor pentru reparații și întreținere incluse în legislația privind omologarea, suntem gata să adaptăm în același fel în care am făcut-o și în alte situații pentru nevoile specifice ale tractoarelor. Și aici considerăm că e important să includem prevederi, dar suntem conștienți, după cum a spus și a sugerat domnul raportor, să privim cu atenție, să avem uh, justul echilibru în acest uh, privință, în ce privește nevoile tractoarelor uh, agricole. Și în fine, domnule președinte, un subiect care mi se pare mai delicat, suprapunerea cu directiva privind utilajele. Am luat notă de observațiile dumneavoastră și ale domnului Schwab, cunoștințele în acest domeniu și aș vrea să reamintesc faptul că cele trei instituții în 2006 au făcut angajamentul de a evita suprapunerea dintre cele două legislații. Dar propunerea pe care o avem astăzi în față nu reprezintă finalul procesului, ci un element la mijloc. Pentru că cu propunerile care au fost adoptate deja anul trecut, Comisia a inclus în legislație privind omologarea legislația actuală privind omologarea anumite riscuri care au fost considerate ca fiind importante și de care trebuie să ne ocupăm. Celebrele șase riscuri pentru care standardele europene trebuie să fie finalizate, activitatea organismelor de standardizare europene a fost finalizată doar recent și modificat actuala legislație de omologare a tractoarelor pentru a include și aceste riscuri. Acum, ce e de făcut? Am putea să considerăm că suprapunerea cu directiva privind s-a eliminat. Nu am optat pentru această abordare. Considerăm în continuare că e important să asigurăm că setul de cerințe din legislația omologării trebuie să fie actualizate, deci suntem uh, pregătiți să și mă bucur să vă anunț deja că am organizat pentru 14 septembrie Există un grup neoficial, subgrupul uh, de lucru privind tractoarele agricole, sarcina acestui subgrup fiind de a analiza, de a vedea care sunt cerințele de siguranță, în special siguranța la locul de muncă, siguranța ocupațională. Și cum a spus raportorul, pe bună dreptate, credem că în prezentul regulament cadru trebuie să fim foarte atenți și anume să stabilim contextul adecvat în care Comisia, cu aceste acte de implementare și cu actele delegate, să poată să se ocupe de chestiune. Domnule președinte, cred că ne-ați reamintit că nu e vorba doar de copierea actualelor riscuri din directiva privind utilajele. Nu așa se rezolvă problema. Pentru că e vorba de o nouă abordare a acestor cerințe în ce privește omologarea, se cere să identificăm standarde precise și cerințe tehnice precise care să fie incluse în legislație. În încheiere, ce considerăm că e un aspect important, examinăm cu mare atenție și suntem deschiși idei de a include. Și efectuăm și aici un studiu privind siguranța vehiculelor, care să ne ofere niște elemente concrete, astfel încât în proceduri și aplicarea legislației prin omologarea suntem gata să actualizăm cerințele. Dar ca în fine să închei, aș fi foarte atent nu să facem o incluz, includere completă a cerințelor din legislația actuală privind utilajele, pentru că s-ar putea să nu fie fezabilă în uh, noua legislație privind omologarea. Mulțumesc, domnule președinte. Președintele, mulțumesc pentru acest răspuns atât de cuprinzător uh, și reacția la preocupările noastre. E clar că e nevoie de eforturi comune pe mai departe. Domnule Panzeri, doriți să reacționați la ce a spus domnul Matină și, de asemenea, să precizați calendarul pe care îl propune sau orice alte puncte care au reieșit din discuție. Vă dau cuvântul. Grazie. Molto brevemente. Intanto ringrazio ovviamente Mulțumesc, domnule președinte. Uh, voi fi foarte succint. Mai întâi vreau să vă mulțumesc tuturor, atât raportorilor din umbră, cât și reprezentantului Comisiei, pentru observațiile lor și uh, pentru verdictul asupra muncii pe care o desfășurăm noi aici. Sunt de acord cu voi toți. Am urmat o cale uh, care vrea să garanteze o uh, siguranță rutieră, ocupațională și o protecție a mediului uh, la nivel foarte înalt. Scopul este acela de a finaliza piața internă pentru vehicule agricole și forestiere, lucru care este esențial în vederea uh, procedurilor de omologare în Uniunea Europeană. Și aici intră mai multe categorii de vehicule. Trebuie să ținem seama de costuri și de beneficii în acest uh, proces și de impactul asupra întreprinderilor mici și mijlocii. Cu siguranță, perspectiva este una foarte importantă. Am câteva remarci. Mai întâi, sunt acord, de acord cu dumneavoastră, domnule președinte. Trebuie să găsim echilibrul corect în ceea ce privește suprapunerea cu directiva privind utilajele. Bineînțeles, noi încercăm să exercităm o oarecare presiune pentru a ne asigura că avem un cadru mai solid și mai consecvent de îndată ce reușim să facem acest lucru. Și cred că răspunsul Comisiei poate fi și el avut în vedere cu o oarecare uh, atenție. Uh, în ceea ce privește ATV-urile, în raport am uh, deschis câteva căi de urmat, dar sunt de acord cu dumneavoastră și cu sugestia pe care ați formulat-o. Sigur că uh, mai putem lucra în acest sens pentru a ajunge la soluția cea mai potrivită. Perspectiva noastră rămâne deschisă. Trebuie să ținem seama de termenele care uh, se apropie pentru contribuțiile ulterioare și raportorii din umbră cunosc care este calendarul. După cum am spus în introducere, uh, ora 12, 27 septembrie este termenul pentru depunerea amendamentelor și sunt dispus să uh, schimb opinii cu oricine este interesat de acest subiect. Mulțumesc! Președintele, uh, pot să reiau încă o dată calendarul? Termen de depunere a amendamentelor 27 septembrie, ora 12, prânz. Apoi, pe 17 octombrie se vor analiza amendamentele, 22 noiembrie votul în comisie, ceea ce înseamnă că probabil vom ajunge în plenar februarie, în februarie 2012. Poate fi un termen depărtat, dar avem foarte mult de lucru. Vă convine acest calendar, domnule raportor? În regulă și comisiei. Atunci vă mulțumesc pentru efortul depus la acest dosar și suntem fix la timp. Trecem la al doilea dosar major privind uh, omologarea pentru vehiculele cu două sau trei roți și pentru quadricicluri. Quadriciclurile sunt cu siguranță un subiect de interes, după cum am descoperit deja astăzi. Domnul Van de Camp, raportorul nostru, a fost foarte uh, ocupat cu propria motocicletă peste vară, dar și cu analizarea celor 200 și ceva de amendamente trimise. Vom avea acum o a doua rundă de discuții pentru a pregăti votul din 6 octombrie. O să vă dau cuvântul pentru a ne spune uh, cum au evoluat lucrurile, care sunt ideile noastre de compromis, apoi o să ascultăm raportorii din umbră. Nu văd pe doamna de aici, nu știu dacă vine sau nu. Domnul Mandes este aici, doamna Rule este aici, eu sunt aici, doamna Steiler. Vă ocupați astăzi de motociclete, înțeleg. Foarte bine. Domnule Van de Camp, spuneți-ne cam pe unde ați călătorit în luna august. Sigur și domnul Matina va răspunde uh, la aceste interpelări. Domnul Van de Camp, aveți cuvântul. Mulțumesc frumos! Sper că ați avut cu toții o vacanță de vară foarte frumoasă. Dar uh, introducerea noastră este puțin uh, jenantă pentru mine, pentru că dacă motocicleta mea ar fi avut ABS, marțea trecută nu aș fi sfârșit uh, pe jos, pe carosabil, așa că acum sunt puțin rănit. Nu la cap, ci la picior m-am lovit. Ca să trec acum mai departe, sunt uh, dispus și văd din amendamente că uh, ca în calitate de eurodeputat să uh, urmez uh, și să țin seama de toate amendamentele depuse. Le-am, am încercat să le analizez uh, în această vară sunt multe lucruri care s-au clarificat, am înțeles legăturile dintre diversele elemente, dar mi-am dat totodată seama că va fi foarte dificil să găsim amendamente de compromis. Există trei curente care se disting în cadrul acestei comisii. Mai întâi curentul Van de Camp, curentul principal, care reunește majoritatea vocilor, apoi tendința Rule Westval, la uh, stânga-centru, nu are majoritate și o altă tendință, cea uh, domnului Malcolm Halber, dreapta-centru și care nici ea nu reunește o majoritate. Deci va fi destul de dificil. Mai ales dat fiind faptul că eu mă voi concentra pe curentul și tendința mea. Um, dar, serios vorbind, amendamentele sunt foarte îndepărtate unele de celelalte. Există o reuniune a raportorilor din umbră pentru prima sesiune de la Strasburg și înainte de aceasta voi trimite o notă acestora pentru a le spune ce e posibil și ce nu. Și ca să intrăm puțin în detalii, după cum spunea uh, domnul Manțării, uh, trebuie să vorbim despre ATV-uri vehiculele de tip quad. Industria japoneză mi-a trimis propuneri pentru amendamente de compromis și din partea domnului Panțării trebuie să reluăm o serie de elemente. Trebuie să ajungem la un compromis și amendamentele noastre joacă un rol în acest sens. Uh, Apoi, uh, sistemele de diagnostic la bord și aici există o serie de amendamente depuse care se pot uh, combina. Doamna Vestval merge foarte, foarte departe. Ea vrea să introducă un sistem de diagnosticare la bord pentru fiecare uh, mini vehicul, dar restul se pot combina în amendamente de compromis. Cel mai dificil aspect se referă la se referă de emisii eisen en de invoering daarvan. La emisii. Exigențele în acest sens sunt uh, foarte mari și uh, există colegi care sunt împotriva acestor uh, cerințe. De aceea nu știu cum am putea ajunge la amendamente de compromis. Apoi, al patrulea punct se referă la uh, bicicletele electrice. Doamna Rule a adus o serie de amendamente și în acest sens, dar nici aici nu se reunește încă o majoritate. Observațiile Comisiei nu ne-au ajutat nici ele foarte mult. Nu e o observație negativă, dar nu ne-au uh, scos din impas. Uh, pentru că Comisia își păstrează poziția vis-a-vis -vis de caracteristicile tehnice ale uh, bicicletelor uh, electrice, deci trebuie să vedem ce putem face aici. În ceea ce privește calendarul, v-am spus pe scurt uh, cum stă situația cu emisiile și cu celelalte aspecte, dar nu aici e problema cea mai mare. Uh, și, în sfârșit, uh, testele de uh, durabilitate, deci motoarele care vor uh, rula 50.000 de, de kilometri, de exemplu, trebuie să vedem cum le putem face cât mai durabile. Și dumneavoastră aveți o poziție foarte bine definită aici. Există anumitul test California, dar Comisia alege o altă direcție, deci uh, Acestea sunt uh, cele cinci puncte principale ale raportului meu. În 20-30 de minute ar trebui să încercăm să discutăm, să vedem ce putem face cu aceste amendamente cu direcții atât de diferite. Mulțumesc! Da, cred că avem suficient timp ca să explorăm uh, câteva dintre aceste idei, dar uh, cred că nu ați uh, vorbit despre ABS, sistemul de frânare cu antiblocare. Nu ați spus nimic am deosebit. Nu înțeleg foarte bine ce m-ați întrebat. Credeți că trebuie să progresăm în acest sens? Da, cred că au existat niște diferențe de obi- opinii în acest sens și să susțineați uh, părerea uh, comisiei, ca și mine, dar vreau să spun că nu ați uh, menționat această chestiune în mod special. Într-adevăr, a fost o misiune din partea mea. Există diverse lucruri uh, vis-a-vis -vis de sistemele de frânare cu antiblocare. Mai întâi e grupului socialist, care vrea o abordare uh, greoaie, adică mai multe vehicule cu două roți cu ABS, uh, alții care vor să suprime o parte din aceste sisteme, iar eu sunt oarecum la mijloc și susțin propunerea Comisiei din multe puncte de vedere. Președintele, haideți să luăm o serie de comentarii și după aceea să ascultăm comisia, după care uh, o să vă dăm ocazia să interveniți din nou. Doamna Steiler. Thank you, Mr. Chairman, and, uh, Mulțumesc, domnule președinte, și îmi cer coleg, scuze pentru uh, doamna Vesval, colega mea, care e responsabilă de acest dosar. I-aș transmite scuzele și m-a rugat să-i exprim uh, opiniile, ceea ce o să și fac dacă îmi permiteți. Ceea ce dorește să sublinieze doamna Westval este că uh, ea a depus amendamente pentru uh, a face obligatorii sistemele ABS pentru toate uh, vehiculele, pe, pentru toate PTV-urile. Ea crede că Uh, categoria motoretelor ar trebui exclusă și cu sprijinul acestei uh, tehnologii, uh, vehicule de tip ETV pot fi acoperite așa cum trebuie, în timp ce costurile aplicării acestor sisteme sunt foarte mari. Aceasta a fost declarația doamnei Westval. Sunt sigură că domnul Van de Camp va avea ceva de spus vis-a-vis -vis de acest uh, lucru. Mulțumesc. Deci acesta a fost singurele aspecte pe marginea care, care ați dori să comentați. Ok, domnul Manders atunci. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vă, mulțumesc și domnului Van de Camp ABS-ul și CBS-ul reprezintă aspecte foarte tehnice despre care experții cred că ar trebui să discută. Important este uh, siguranța întotdeauna. Și în acest moment, după părerea mea, nu se pune suficient accent pe siguranța. Colegul Rochefort a înaintat câteva amendamente uh, din acest punct de vedere și ar fi foarte bine dacă și șoferii inclusiv șoferii tractoarelor și vehiculelor uh, agricole, au un rol important. Nici uh, domnul Van de Cam nu mai este îndepărtat de situația în care trebuie să, să conducă un triciclu și de aceea vedem cât de importantă este siguranța. Uh, eu nu mă încadrez în niciuna din categoriile uh, amintite de uh, domnul Van de Camp, uh, cele de stânga sau de dreapta. Eu mă aflu exact în, uh, în uh, categoria de mijloc și prin remarca lui am înțeles că îmi va sprijini amendamentele înaintate de mine. Vă mulțumesc. Da, este o indicare clară a abordării diferite a aspectelor. Eu sprijin linia Van de Camp în ceea ce privește sistemele de frânare. Această abordare mi se pare a fi cea mai echilibrată pentru a, a, pentru a obține mac, uh, impactul maxim legat de siguranță. De asemenea, cred că um, natura acestor vehicule de tip uh, scooter este importantă. Poziția șoferului, uh, forța gravitațională, uh, toate acestea sunt diferite față de, pe un, pe un scooter față de o motocicletă. Deci, scuterele trebuie um, tratate um, diferit față de motocicletă. Apoi, un alt aspect care este important, uh, se pune întrebarea dacă Uh, noile sisteme de frânare propuse ar îmbunătăți frânarea propusă pentru scutere în toate condițiile. Și trebuie să ținem cont, de exemplu, de uh, condițiile urbane și este foarte bine să ai un sistem de bază de frânare și apoi, în ceea ce privește sistemele auxiliare, poate ar trebui îmbunătăți sistemul uh, au un sistem auxiliar de uh, frânare. Nu știu dacă doamna Vesfal ține cont de aceste lucruri, văzând ce propunere a făcut. Eu aș dori să fac câteva remarci uh, practice legate de emisii și aș dori să subliniez că nu am făcut acest lucru datorită faptului că mă opun îmbunătățirii, uh, îmbunătățirii uh, emisiilor. Sunt de acord că trebuie să, ca emisiile să fie îmbunătățite și uh, testele sunt foarte importante. Și acum mă adresez în mod direct comisiei. Eu și m-am consultat și cu experți din Marea Britanie, cu care mai multă lume este de acord. În uh, ceea ce privește anumite Uh, aspecte, de exemplu, montarea unor sisteme diagnozare la bord pe vehicule mici, uh, bunătățirea emisiilor comparată cu costurile, până la urmă, nu dă un rezultat foarte bun. Deci nu cred că ar trebui să ne așteptăm ca îmbunătățirea uh, performanței legate de emise a vehiculelor mici, care produc oricum un nivel redus de emisii, poate fi inclusă în totalitate într-o analiză completă costuri-beneficii. Conform uh, informațiilor mele, acest lucru nu a fost inclus în analiza comisiei. Poate comisia mă va conv- convinge de contrariu și atunci îmi voi uh, retrage amendamentele. În ceea ce privește um, combustibilii folosiți de, de, de aceste vehicule costurile sunt foarte importante și raportul între aceste costuri și costul vehiculelor este foarte important. Eu am înaintat acest amendament pentru că îmi doresc o, re- o reglementare uh, mai bună, deoarece, după părerea mea, nu este sarcina noastră să spunem că vom îmbunătăți emisiile cu orice cost. Există unele lucruri care sunt mai, în mod evident, mai uh, eficiente decât uh, altele. Apoi, în ceea ce privește um, quadriciclurile cu um, quadriciclurile utilitare, am spus deja câteva lucruri legate de tractoare, însă cred că trebuie să găsim o soluție adecvată. Este foarte clar atât pentru mine cât și pentru alții care au discutat acest uh, lucru, specificațiile uh, inginerești a vehiculelor care sunt construite pentru scopuri agricole sunt diferite. Au, uh, funcționează pur și simplu altfel decât vehiculele care sunt folosite pe um, drumuri care pot merge la, pot atinge viteze mari pe suprafețe um, normală și nu pe un teren. Și dacă Comisia este de acord cu această abordare, cred că putem să găsim uh, un compromis în sensul includerii unor lucruri din raportul Panțerii în raportul uh, Van de Camp și incluzând anumite criterii legate de caracteristici uh, tehnice ale unor uh, vehicule agricole sau forestiere pentru a face o diferențiere clară între aceste categorii. Sper că colegii vor fi de acord că acest lucru ar putea fi un punct de plecare și să vedem unde vom ajunge în urma acestei uh, abordări. Cam aceasta ar fi uh, contribuțiile raportorilor din umbră. Acum, doamna Riule. Vă mulțumesc și eu sunt raportor din umbră și l-am înțeles foarte clar pe domnul Van de Cam. Nu ne va face niciun fel de uh, compromisuri, însă eu aș dori să spun că propunerea mea se deosebește foarte mult față de propunerea doamnei Westfall. Uh, eu nu mi-am dorit să uh, includem, să montăm ABS-uri, de exemplu, pe, mot- pe motorete. Pe mine mă interesează mai mult uh, bicicletele electrice și eu sunt de părere că nu că, că trebuie să definim uh, mai bine capacitatea um, unor asemenea biciclete electrice. Cred că tot mai multe persoane vor folosi uh, pe viitor asemenea biciclete electrice și trebuie să ne gândim și la posibilitatea că vor exista biciclete electrice cu o capacitate tot mai mare. Deci capacitatea uh, motorului nu trebuie să fie până la urmă criteriul uh, principal și ar trebui să discutăm eventual dacă ar exista marje mai mari și, de asemenea, consider că în ceea ce privește triciclurile și quadriciclurile, există uh, prea puțină flexibilitate legată de dezvoltările uh, viitoare. Din acest punct de vedere, consider că directiva ține seama prea puțin de tendințele viitoare și îmi doresc să se manifeste o deschidere mai mare legată de, viitoare, de această viitoare tendință sau să existe eventual o perioadă de tranziție, să găsim o soluție intermediară. Apoi, un alt punct la care am alte opinii față de domnul Van de Camp. Industria um, spune deja că valorile de emisii pot fi reduse foarte puternic deja în acest moment, uh, și eu cred că Parlamentul ar trebui să uh, facă presiuni pentru că aceste soluții tehnice să fie puse în aplicare, pentru că doar dacă vor fi puse în aplicare, ele vor deveni și mai rentabile și nu trebuie să uităm că vom crea astfel și uh, o piață anume pentru aceste posibilități. Însă, Înțeleg foarte bine faptul că în, uh, din anumite puncte de vedere am mers prea departe în ceea ce privește emisiile Însă cred că și dumneavoastră ați putea să dați dovadă de mai mult uh, compromis, deoarece aici putem să facem mai multe lucruri. Calendarul îl sprijin uh, însă în totalitate. Nu există uh, probleme nici în ceea ce privește sistemul de diagnozare la bord. Pentru noi importante sunt emisiile și bicicletele electrice. Vă mulțumesc. Mai este alt raportor din umbră care dorește să Uh, reacționeze la ceilalți uh, raportori din umbra. Doresc să spun că sunt de acord cu doamna Rule în ceea ce privește bicicletele electrice. Mm, mulțumesc. În legătură cu procedura, domnul Van de ne spune că e imposibil să se propună amendamente de compromis, e dezamăgitor. Mă gândesc că pentru anumite elemente poate e imposibil, dar am citit amendamentele și există totuși anumită marjă de manevră și sunt amendamente care ar putea să ducă la rezultate superioare. Sper că va fi dispus să mai examinez o dată chestiunea compromisului. Președintele, cred că va fi săptămâna viitoare la Strasburg sau peste două săptămâni o ședință dificilă de negociere. Acum domnul Martino va putea să ne ofere niște idei pentru soluții de compromis domnule Martino. Thank you again. Uh, mulțumesc din nou, domnule președinte, domnule Van de Camp, mulțumesc și dumneavoastră și raportorilor din umbră. Am citit cu mare atenție proiectul de raport și vreau să vă felicit pentru munca dumneavoastră. Multe subiecte foarte tehnice, dar după cum am spus, un număr mare de amendamente care merg în direcții diferite. Și pe ansamblu, o să spun ce am mai spus deja și în alte intervenții, mă bucur foarte mult pentru că arată că toate eforturile pe care le depunem pentru a analiza diverse opțiuni, costuri, beneficii au dus la rezultatele scontate. Primul comentariu general este că pe ansamblu și nu doar pentru că așa se obișnuiește, aș vrea să apăr vasta majoritatea opțiunilor pe care le-a propus Comisia cu acest text. Și cu permisiunea dumneavoastră o să încep cu ceea ce pare să fie chestiunea cea mai controversată și mai dificilă, și anume cerințele de mediu. There, indeed, uh, we have, uh, we have noted that there are... Am luat notă de faptul că sunt diverse propuneri, fie de a reduce, fie de a prelungi calendarul, dar și în ce privește diversele etape. Și aș vrea să apăr aici ideea că abordarea în trei etape este justul compromis. Obiectivul de ansamblu, să nu uităm, ar trebui să fie de a evita ca emisiile de dioxid de carbon și de hidrocarburi să se înrătățească. Studiul confirmă că dacă nu acționăm cu eficacitate, porțiunea din emisiile generale de la transportul rutier de la vehiculele L o să crească dramatic. Considerăm că aici abordarea în trei etape, cu a treia etapă mai ambițioasă, acest timing a fost uh, identificat cu mare atenție și prevede cele mai bune soluții. Celelalte elemente oarecum înrudite la care s-a referit atât raportorul cât și dumneavoastră, domnule președinte, diagnosticul la bord. Pot să confirm că nu a fost tratat în mod uh, specific în studiu. Am urmărit cu mare atenție și studiul efectuat de guvernul britanic și credem că sunt acolo unele lipsuri. Dar pe ansamblu, ce aș vrea să vă spun astăzi este că noi considerăm că abordarea noastră de combinare unor cerințe foarte de bază cu un calendar foarte îndelungat de implementare răspunde preocupărilor tuturor producătorilor de diverse categorii de produse. Știți că propunerea noastră începe cu obligații doar începând cu anul 2017 pentru motorete, iar pentru ciclu de putere trebuie să fie echipate doar începând cu 2021. Deci vorbim de un calendar foarte îndepărtat și aș vrea să vă spun că cerem standardizare doar la elemente foarte simple de diagnosticare și la unele dintre vehiculele electrice care sunt cu totul excluse de la obligațiile de mediu, ca să se conformeze cu cerințe de diagnosticare și praguri foarte reduse la bord. Celălalt element se referă la durabilitate și la emisii care se pot evapora. Trebuie să fie examinate aceste chestiuni cu mare atenție. Ce ne propune obiectivul pe care vreau să-l subliniez este că testarea de durabilitate trebuie să fie reprezentativă pentru condiții din lumea reală și nu să fie doar un exercițiu mai mare care să nu garanteze nicio îmbunătățire în domeniu. Suntem oarecum reticenți, deși suntem deschiși mm, idei de a asculta, să vedem care este progresul și de a adapta dacă există nevoie de redefinirea limitelor pentru testul de durabilitate. Pe de altă parte, să luăm doar un exemplu, cum am auzit din SUA sau abordări regionale din SUA, considerăm că n-ar fi adecvat, pentru că dacă comparăm, în special pentru vehicule de categoria L, situația vehiculelor de pe piață și situația cu număr de produse în circulație, există mari diferențe între Uniunea Europeană și SUA și avem un număr mare de vehicule de tip motoretă foarte mici. Asta în ce privește emisiile. Mă bucur să iau notă de faptul că se pare că în ce privește cheia măsurilor de siguranță, în special ABS și CBS, de fapt dumneavoastră sprijiniți propunerea și în acest sens vreau să reamintesc că am fost foarte atenți să avem acea abordare echilibrată între costuri de tehnologie și obiectivul de siguranță ridicată pe care vrem să-l atingem. În ce privește măsuri uh, anti-tampering, elemente care să nu poată fi modificate de persoane neautorizate, trebuie să existe o analiză adecvată, atentă și să vedem care sunt măsurile acestea împotriva unor modificări neautorizate. Și să știm că celălalt element sau celelalte două elemente cheie nu, scuze, asta l-am spus deja, spune vorbitorul. Sfera de aplicare și împărțirea pe categorii și mm, chestiunile legate biciclete electrice. Înțeleg că sunt mai multe tentative de a stabili parametri pentru o diversă clasificare a bicicletelor electrice. Ce vrea Comisia să sublinez este că e extrem de important să se mențină orice parametri suplimentari pot fi identificați, să se păstreze limitele de putere și viteza vehiculelor ca parametri cheie, pentru că există ceva ce ține de domeniul evidenței. Nu trebuie să fii inginer foarte specializat relație între putere și viteză și între viteză și siguranță. Și nu mă refer aici doar la viteza generală, ci și viteza diferențială între un vehicul și ceilalți utilizatori, participanți la trafic, și viteza diferențială între bicicletă și pieton. Trebuie să ne gândim nu doar la viteza generală. Deci uh, facem un apel foarte puternic să menținem limitele de putere și de viteza vehiculului ca parametri. Domnule președinte, scuze dacă m-am lungit cam mult, dar sper că am acoperit toate elementele cheie care au fost menționate de domnul raportor, de raportorii din umbră și evident că dacă am uitat ceva, sau aveți nevoie de informații suplimentare cu privire la ATV-uri, care tocmai mi-a venit în minte, am menționat deja, suntem deschiși, efectuăm și un studiu cu privire la niște categorii specifice. După cum v-am spus, suntem deschiși uh, unor posibilități de îmbunătățire și o cale posibilă la care v-ați referit și dumneavoastră, pe care a schițat-o deja domnule președinte, anticipând puțin ni se pare extrem de rezonabilă. Mulțumesc. Good. Well, thank you very much. I think... Președintele, mulțumesc foarte mult. A fost foarte util. Acest schimb de păreri eh, ne ajută să avansăm. Evident, raportorii din umbră vor lucra cu raportorul nostru în următoarele câteva săptămâni și vom eh, ajunge la un pachet bun pentru vot, chiar dacă la sfârșit nu vom fi de acord chiar cu toate elementele. Domnule Van de Cam, doriți să trageți niște concluzii? Dank u wel, eh, voorzitter. Uh, ik heb een paar minuten nodig, als u het niet, uh, niet erg vindt. Uh, mevrouw Stieler, die heeft ons... Eh, Mulțumesc, domnule președinte. O să am nevoie de uh, câteva minute. Văd că doamna Stieler ne-a părăsit, din păcate, dar o să iau eu legătura cu doamna Westwald. Uh, în ceea ce privește de observațiile sale vis-a-vis -vis de ABS-uri și SBS-uri, după cum a spus doamna Rile, doamna Westphal este foarte departe de un uh, eventual compromis, ca să spun așa. Nu știu dacă putem uh, să includem uh, dorințele sale. Vis-a-vis -vis de observația domnului Manders, acum, în prezent vorbim despre un regulament de natură tehnică cu privire la vehiculele cu două sau trei roți. Pe plan tehnic, dacă am înțeles bine, nu putem vorbi despre informații de securitate nu putem spune că în termen de securitate trebuie să respectăm asta sau cealaltă, pentru că este vorba despre un regulament tehnic. Eu nu acord mare importanță acestei distinții pentru că, pentru mine, siguranța șoferilor este esențială, dar trebuie să vedem ce vor face Comisia TRAN și să vedem ce putem integra și ce nu. Apoi, vis-a-vis -vis de ce spuneați dumneavoastră, este foarte clar în ceea ce privește emisiile și sistemele de diagnosticare de la bord, dar nu ați vorbit de testele de durabilitate. Poate puteți reveni uh, vis-a-vis -vis de amendamentul dumneavoastră în acest sens, pentru că sunteți singurul care ați depus un asemenea amendament. După cum spuneam, uh, nu m-am gândit încă la prea multe compromisuri. Uh, Apoi, pentru a răspunde doamnei Rule, într-adevăr, nu există nicio neînțelegere în ceea ce privește uh, sistemele ABS și SBS. Dar motoarele mai puternice și bicicletele electrice, după cum s-a spus astăzi, motoarele acestor biciclete pot fi mai puternice, dar trebuie să prevedem o limită și, dacă prevedem această limită, uh, riscăm să apară motoare cu probleme. Nu pot uh, să văd cum ar putea folosi cineva o bicicletă electrică la 60 de km la oră fără cască. Poate că exagerez puțin, dar dacă uh, producem aceste biciclete fără să stabilim niște limite și care pot să depășească 25 de km pe oră, de exemplu, trebuie să avem uh, grijă. Apoi, uh, quadriciclurile cu motor electric reprezintă o uh, piață enormă și trebuie să ținem seama de acest lucru. Valorile emisiilor acum. Verzii vor să meargă mai, uh, să accelereze lucrurile. Ceilalți vor să meargă cât mai încet și atunci să alegem varianta Van de Camp, de exemplu. Doamna Vandă spunea că niciodată în Parlamentul European nu am putut obține amendamente de compromis. Faptul că nu putem ajunge la amendamente de compromis este o situație permanentă, după părerea lui. Dar ce să facem? Să fur textul comisiei? Dacă domnul Manders este astfel mulțumit, pot să o fac ne aflăm într-o etapă de armonizare și trebuie să fim sinceri unii cu ceilalți. Eu pot să formulez niște compromisuri foarte vagi, dar uh, dacă e vorba de textul comisiei, nu sunt de acord, nu de a, uh, aceasta suntem plătiți. Dacă puteți ajunge la amendamente de compromis noastră, atunci lucrurile stau altfel. Vă mulțumesc. Okay, well, we have work to do and uh, we'll get on. Da, avem uh, mult de lucru și o să facem acest lucru până la vot uh, sub conducerea dumneavoastră. Mulțumesc tuturor pentru această discuție. Să trecem acum mai departe la următorul punct de pe ordinea de zi. Uh, raportul uh, doamnei Hanslick, pe care o salut, privind procesul de evaluare reciprocă prevăzând de directiva privind uh, serviciile. Avem 68 de amendamente și eu sunt raportor din umbră. Mă vedeți că sunt aici și domnul Manders este aici. Lipsește doamna Gebhardt și domnul Canfar de la Verzi și doamna Șandaviladis. Nu știu dacă va răspunde cineva din partea socialiștilor, dar eu vă uh, propun să începem. O să dau cuvântul raportoare ca să ne uh, spună uh, care este situația cu amendamentele depuse la raportul său. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc tuturor pentru amendamentele depuse la raportul meu privind evaluarea reciprocă. Uh, s-au depus 58 de amendamente și, după părerea mea, acest lucru arată cât de mult îmi susțineți uh, avizul. Într-o oarecare măsură, ați încercat să specificați lucruri pe care eu le-am menționat în raport și care sunt legate de trei aspecte uh, elementare din raportul meu. Mai întâi, uh, prima experiență vis-a-vis -vis de procesul de evaluare reciprocă în directiva SERPS, apoi viitoarea folosire a acestei evaluări reciproce și, în al treilea rând, rezultatele și viitoarele acțiuni ale Comisiei Europene pentru a asigura o mai bună funcționare a pieței interne datori, grație procesului de evaluare reciprocă. În ceea ce privește amendamentele specifice, aș dori să subliniez faptul că foarte multe dintre ele uh, mi-au câștigat uh, sprijinul atât uh, pe al meu cât și pe al grupului meu politic. În viitorul apropiat, când vom afla uh, avizele diverselor comisii uh, parlamentare, o să vin și cu amendamente de compromis. Am uh, menționat aceste aspecte de atât de multe ori, uh, încât vrem că, ca directiva privind serviciile să fie aplicabilă atât pentru antreprenorii din servicii, cât și pentru cei care beneficiază de pe urma acestor servicii. Și acest lucru se reflectă în amendamentele depuse. V-ați exprimat uh, un uh, interes uh, foarte Uh, accentuat pentru articolul 15, unde se menționează evaluarea economică a directivei privind serviciile, așa cum propune Comisia Europeană. La fel ca și dumneavoastră, și eu uh, consider că această analiză va fi o sursă foarte bună de informații pentru că noi să știm măsura în care directiva privind serviciile a fost pusă în aplicare și a influențat efectiv situația serviciilor. Comisia are în vedere publicarea acestei analize la finalul anului curent. Potrivit articolului 41 din directiva privind serviciile, Comisia ar trebui să ne prezinte și uh, rapoarte privind aplicarea acestei directive. Eu consider că aceste două documente ne vor permite să revenim la discuții viitoare privind uh, directiva privind serviciile. Revenind la evaluarea economică a directivei, în special ținând seama de aspectele discutate de uh, domnul Harbour în amendamentul 29, și anume claritatea, metodologia, pe baza metodei de punere în aplicare, eu aș dori să invit reprezentanții Comisiei Europene să ne prezinte o analiză a metodei de punere în aplicare, dacă este posibil chiar astăzi. În ceea ce privește alte amendamente pe care nu le pot susține, cum este amendamentul numărul 32 și 34, Acestea nu se referă la uh, domeniul de aplicare al directivei și de aceea eu consider că uh, aceste aspecte nu trebuie menționate în raportul de față. Vis-a-vis -vis de amendamentul 34, eu consider că discuțiile privind țara de origine s-au uh, finalizat deja în 2009 când s-a adoptat directiva. și nu trebuie să folosim aceste, această soluție. Avem trei tipuri de furnizări de servicii și trebuie să vorbim aici despre furnizarea de servicii transfrontaliere. Uh, Doamnelor și domnilor, eu consider că rezultatele procesului de evaluare reciprocă ne oferă o perspectivă de ansamblu asupra felului, asupra modului în care statele membre au fost active, mai ales în ceea ce privește dispozițiile directivei privind serviciile incluse în acest proces de evaluare. Însă nu avem o imagine de ansamblu uh, în ceea ce privește punerea în aplicare a directivei și situațiile particulare din diverse state membre. În unele amendamente s-a vorbit despre despre aspectele importanței serviciilor pentru economiile noastre, cum uh, ele furnizează noi locuri de muncă, stimulează economia și în uh, situația actuală în care ne temem de o nouă criză, uh, ele devin de importanță crucială. Eu consider că în raportul nostru privind de procesul de evaluare reciprocă, putem evalua ce s-a făcut până acum, dar ar trebui totodată să solicităm să se facă și mai mult. În decembrie se împlinesc 2 ani de la punerea în aplicare și asta înseamnă că după ce s-a adoptat directiva, raportul meu împreună cu amendamentele noastre să uh, stimuleze discuțiile în acest sens și să transmită un mesaj puternic din partea noastră. Să ținem seama de faptul că directiva privind serviciile este unul dintre cele mai importante texte juridice prezentate și elaborate în uh, ultimii ani. Acum aș dori să aud care sunt părerile dumneavoastră ca raportor din umbră, inclusiv a dumneavoastră, domnule președinte. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc, doamnă Hanslick, pentru analiza foarte clară a tuturor amendamentelor. Doamna Gheohar nu este aici, nu știu dacă va vorbi cineva din partea socialiștilor, dar domnul Manders este aici. Vreți să începeți dumneavoastră? Sigur, domnule președinte, cu plăcere. Mulțumesc doamnei Hanslick pentru efortul său. Cred că această abordare poate fi foarte utilă pentru îmbunătățirea uh, funcționării directivei privind uh, serviciile, iar acest proces de evaluare reciprocă se poate aplica mai multor directive, nu doar uh, celei privind serviciile. De exemplu, monitorizarea pieței interne. Ce ne miră la acest punct, fapt este că directivele sunt puse în aplicare diferit dintr-un stat în altul, prin urmare piața internă nu funcționează așa cum ar putea. Iar rezultatele acestei evaluări reciproce vor arăta faptul că statele membre se află încă în concurență și nu văd Uniunea Europeană ca un pe un factor economic general prezent pe scena internațională. Și este păcat, pentru că dacă ne punem uh, piedici unii altora <clears throat> și dacă recurgem la protecționism, pe termen lung acest lucru o să se întoarcă împotriva noastră, va merge în detrimentul Europei și în cele din urmă al statelor membre în sine. Nu cred că acesta este scopul cooperării noastre europene și al îmbunătățirii pieței interne. Mulțumesc raportoarei pentru că mi-a susținut amendamentele și eu îi susțin abordarea. Prin urmare, ne, ne găsim pe aceeași lungime de undă. Vrem să îmbunătățim piața internă. Mai sper să putem găsi și alte posibilități. Dacă în urma acestei analize reiese că statele membre abuzează de posibilitatea lor de interpretare, atunci sper că, dacă acest lucru se, se întâmplă, să putem reacționa împotriva acestora. Președintele, doamna Ruiule, doreați să comentați? Dacă nu, o să fac și eu câteva observații. Mai întâi, mă bucur, doamna Hanslick, că considerați că amendamentele mele aduc valoare raportului dumneavoastră. Este aspectul cel mai important. În ceea ce mă privește, rezultatele evaluării reciproce în ceea ce privește domeniile care oferă cea mai mare prioritate pentru îmbunătățirea comerțului transfrontalier, sunt de importanță esențială. Și amendamentele merg în uh, direcția gândirii noastre și spun Comisiei că acum aveți toate datele la dispoziție și ne așteptăm să le folosiți pentru a stabili niște priorități, pentru a hotărâ unde trebuie să impuneți presiune asupra statelor membre care nu au respectat în totalitate dispozițiile directivei privind serviciile, astfel încât acestea să-și continue activitatea de deschidere a piețelor. Și Ați menționat de asemenea faptul că avem nevoie de această dinamică economică și de creare de locuri de muncă în mod disperat în prezent, deci nu trebuie să pierdem deloc timpul. Și procesul de evaluare reciprocă în sine ne-a uh, oferit datele cu care Comisia se poate merge mai departe. Iar un alt loc, lucru important uh, se referă la informații generate de statele membre în sine, nu uh, Uh, comisia a mers în statele membre și uh, a spus trebuie să faceți asta și asta, ci e vorba de un proces de evaluare internă care este foarte valoros pentru punerea în aplicare a directivei privind uh, serviciile. Prin urmare, sper că dacă atât dumneavoastră cât și comis, dacă dumneavoastră susțineți această perspectivă a mea, transmitem comisiei un mesaj foarte clar care se referă tocmai la uh, ideea principală a raportului dumneavoastră. Așa, uh, cam aceasta este motivul pentru care aș vrea să îmi susțineți amendamentele, doamne Hanslick. Îl salut și pe reprezentantul comisiei, un uh, participant uh, regulat la comisia noastră și cu permisiunea noastră, doamne raportor, îl invit să își uh, exprime și el observațiile vis-a-vis -vis de aceste amendamente, după care o să vă dau ocazia să spuneți cum doriți să mergeți mai departe în ceea ce privește propunerile de compromis. Aveți cuvântul. Mr. Chairman, and of course thank you too. Vă mulțumesc, domnule președinte, și doresc să mulțumesc și domnului raportor și raportorilor din umbră pentru munca lor. Suntem de acord cu analiza expusă de doamna Hanslick foarte multe amendamente îmbunătățesc uh, raportul, sunt uh, utile. Noi am auzit mesajul dumneavoastră și îl luăm foarte în serios și aș dori să spun câteva lucruri despre impactul economic, despre studiul pe care l-am uh, făcut pentru a identifica anumite priorități, așa cum am explicat în comunicarea din 27. Acest studiu va fi efectuat de, de DJ Ecofin și se va baza pe metodologia Uh, folosită um, în studiile care uh, încearcă să prezică, să prezică efectele acestei directive și ne bazăm pe um, informații din diferite surse. Nu este vorba de o simulare completă a efectelor complete a directivei, este prea devreme pentru a putea face acest lucru, însă vom încerca uh, să analizăm din nou datele economice în contextul uh, discutării acestei propuneri. Propunerea făcută de comisie deja în urmă cu câțiva ani. Metodologia este acceptată din punct de vedere științific. Eu nu sunt un uh, specialist în economie, deci îmi cer scuze, nu vă pot explica detaliile metodologice, însă sunt sigur că colegii de la DC Ecofin vă vor putea explica toate aceste lucruri. Există câteva amendamente, mai ales uh, amendamentele dumneavoastră, domnule Harbour, uh, referitoare la transparența uh, discuțiilor comisiei cu statelor membre, cu statele membre. Noi dorim să fim cât mai transparenți uh, posibil Există un acord interinstituțional din acest punct de vedere și principiul uh, transparenței va fi pus în aplicare uh, cât mai mult. Am, uh, am, ne-am asigurat că și membrii Parlamentului pot consulta pe internet programul discuțiilor noastre și așa mai departe. Deci suntem de acord cu principiul uh, transparenței cerut de domnul Harbour prin amendamentele înaintate. Voi concluziona spunând că anumite amendamente, după părerea noastră, nu sunt foarte utile. Sunt amendamente care se referă la lucruri importante, dar care nu și-au rostul în uh, această discuție. Este vorba de lucruri discutate deja în trecut, în momentul în care am negociat această directivă. Mulțumesc! Vă mulțumesc pentru aceste informații și pentru informațiile actualizate legate de acest studiu economic, care este de mare interes pentru comisia noastră. Doamna Hanslick, doriți să răspundeți comisiei și raportorilor din umbra și eventual să ne spuneți câteva lucruri despre calendarul dumneavoastră. Vă mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor. Doresc să mulțumesc și reprezentantului Comisiei pentru informațiile legate de această analiză economică, care este foarte importantă și care ne arată cât de importantă este directiva referitoare la servicii pentru consolidarea pieței uh, interne. Așteptăm cu nerăbdare rezultatele anunțate pentru sfârșitul anului. Au fost înaintate foarte multe amendamente și majoritatea acestor amendamente poate fi acceptată deoarece completează raportul. Completează raportul în anumite domenii. Eu mă voi ocupa de toate aceste amendamente, în mod special de amendamentele înaintate de uh, președintele Comisiei. La următoarea uh, întâlnire a Comisiei uh, vom, discut, vom vota aceste amendamente. Săptămâna viitoare voi prezenta raportorilor din umbră posibile amendamente de compromis. Mă voi întâlni de asemenea cu raportorii din umbră pentru a discuta aceste propuneri de, de compromis și, după cum am spus, la următoarea ședință a comisiei noastre se va vota. Vă mulțumesc tuturor pentru amendamentele înaintate, vă mulțumesc pentru discuția pe care am avut-o. Cred că această discuție și amendamentele înaintate vor uh, duce uh, la situația în care această evaluare reciprocă ne va mulțumi uh, pe toți. Vă mulțumesc. Thank you very much indeed. Vă mulțumesc. Așteptăm cu nerăbdare uh, toate aceste lucruri până la votul din 19 septembrie. Foarte bine. Uh, suntem puțin uh, înaintea um, orarului pe care ni l-am stabilit. M-am asigurat tocmai că domnul Kreutzmann este prezent și că reprezentantul comisiei este prezent înainte de a începe următorul punct. Nu știu dacă doriți să facem o pauză de 5 minute. Poate ar fi bine să facem o pauză de 5 minute și vom uh, reîncepe imediat înainte de ora 5. Ar fi bine ca toată lumea să fie prezentă aici înainte de a începe următorul punct. Deci, imediat înainte de ora 5 vom reîncepe pentru uh, a fi cât mai mulți colegi prezenți. okay, ladies and gentlemen, I think we're ready to resume. I hope everybody's here. Dragi colegi, cred că trebuie să ne reluăm ședința. Sper că toată lumea e prezentă, toată lumea interesată de raportul important al domnului Kreutzmann. Da. Voi redeschide ședința. Ne Tocmai discutam despre niște amendamente. Domnul președinte, aș dori să fac o introducere înainte de a începe dumneavoastră, mai ales pentru audiența care ne urmărește pe internet. Aș dori să aduc aminte tuturor că acum îi, voi da, îi vom da cuvântul uh, domnului Kreutzmann, raportorul nostru, să ne prezinte raportul din proprie inițiativă, să ne uh, prezinte amendamentele înaintate, este vorba de 271 de amendamente, apoi dau cuvântul raportorilor din umbra. Știu că domnul Abad va veni mai târziu, domnul Sandomosis este prezent, doamna Râle este prezentă. Domnul Fox este aici, domnul Dion nu este, nu este. Și domnul Fern. Nu, domnul Bronte este prezent. Doamna Bronte este prezentă din partea comisiei, da. Bine ați venit. Aici reprezentanta comisiei ne va prezenta părerea comisiei despre acest amendament și domnul Kreutzmann ne va uh, spune propunerea pentru a merge înainte și pentru a ajunge la amendamente de compromis. Sunt uh, bucuros să vă dau cuvântul domnului Kreuzmann. Vă mulțumesc, domnule președinte. Am avut 271 de amendamente, însă, în primul rând, aș dori să mulțumesc tuturor raportorilor din umbră și tuturor celor care au înaintat amendamente deoarece majoritatea amendamentelor merg în aceeași direcție. Toate mă sprijină pe mine, sprijină uh, linia mea. Colegul de Young însă dorește să meargă puțin în altă direcție. Uh, nu doresc să mă referești ca domnul Van de Camp ce amendamente sunt de stânga, de dreapta, care sunt de centru. Eu aș dori să facem ceva la uh, nivel european și majoritatea uh, amendamentelor merg în această direcție. Există diferite uh, nuanțe, unii își doresc să lăsăm lucrurile așa cum sunt din anumite puncte de vedere, colegul Grech, pe de altă parte, dorește să deschidem porțile în toate direcțiile, deci pot să spun că există acești doi poli diferiți să existe o deschidere totală sau o înghețare totală a lucrurilor. Va trebui să găsim, și sunt convins că vom găsi o soluție între acești, între acești doi boli. Ideea mea a fost să uh, construiesc o punte între acești doi uh, poli și astfel am redactat uh, propunerile de compromis pe care le vom discuta. Vă voi prezenta o listă unde există recomandări legate de cum ar trebui să, vot, să votăm și astfel veți vedea care este uh, linia mea. Apoi vom include și compromis, uh, amendamentele de compromis și vom vedea cum putea merge înainte. Doresc să mulțumesc pentru aceste amendamente, deoarece eu le îmbunătățesc raportul care devine mult mai, mai concret. Știți foarte bine că eu nu sunt prietenul monopolurilor de stat, însă respect dorința statelor membre de a interzice jocuri de noroc online dacă își doresc acest lucru pentru a respecta principiul subsidiarității și protecția consumatorilor. Statele membre ar trebui să ia aceste decizii ținând cont însă de principiul transparenței și nediscriminării și dacă uh, aceste lucruri sunt uh, uh, respectate, atunci statele membre pot să uh, facă acest lucru. Însă trebuie reduse uh, costurile administrative. În plus, sunt convins uh, că în ceea ce privește combaterea uh, dependenței create de jocuri, combaterea fraudei pariurilor, pentru aceste lucruri avem nevoie de standarde min- minime și uh, standarde minime nu înseamnă standarde la un nivel uh, redus. În același timp, statele membre sunt libere ca uh, în uh, propriul stat să impună niște măsuri mult mai severe decât aceste standarde minime europene. Cred că prin această formulare putem uh, depăși îndoielile exprimate de colega Haldemosis și de alți colegi. Este, cred că, foarte bine să introducem aceste standarde minime prin intermediul unei directive. Eu uh, încerc să obținem o bază largă, o majoritate largă în uh, Parlament pentru această directivă pentru a exercita o anumită presiune și asupra com- Comisiei. În ceea ce privește uh, cererea colegului Abad de ca fiecare stat membru să numească autoritate uh, națională care să se ocupe de uh, combaterea uh, pariurilor uh, ilegale și fraudarea acestora, sunt de acord cu acest lucru. Uh, Apoi, în ceea ce privește combaterea fraudei la pariurile sportive, sunt de acord cu domnul Fox, care propune o definiție comună a fraudării acestor pariuri uh, sportive. În plus, um, domnul Abat a propus o colaborare între autoritățile competente în domeniul sportiv pentru a uh, combate acest fenomen. În același timp, uh, este foarte bine ca veniturile venite, provenite din aceste jocuri de noroc să fie investite în dezvoltarea sportului de masă. Domnul, uh, domnul Schwab a cerut, de exemplu, extinderea la nivel european a modelului care funcționează în Franța, însă trebuie să fim atenți să nu fie dezavantajat sportul de masă. Toate aceste lucruri, uh, după părerea mea, țin de principiul uh, subsidiarității. Cum sunt, uh, cum sunt folosite fondurile obținute în urma acestor activități, cred că acest lucru trebuie să fie hotărât de fiecare stat în membru, de fiecare stat membru în parte. Îi dau dreptate apoi uh, domnului Schwab, care spune că activitatea licită a jocurilor de noroc reprezintă un, uh, un element foarte important în combaterea activităților ilicite de uh, pariuri și de jocuri de noroc. Trebuie însă să ne asigurăm că întotdeauna consumatorii vor fi Uh, protejați. Aș dori să mai adaug două lucruri. Am fost, am fost de curând uh, în Statele Unite ale, uh, ale Americii. Um, asociațiile sportive acolo nu își doresc să existe posibilitatea efectuării unor pariuri pentru, pe evenimente sportive. Acest, noi nu ne dorim acest lucru dacă ne-am dorit acest lucru, atunci am rezolvat problema reclamelor în, în sport însă. Și există și un alt aspect. Domnul De Jong a înaintat un amendament pe care ar trebui să-l discutăm în America este uh, interzisă oferirea de date legate de cărțile de, de uh, credit și de identificarea unei uh, persoane în cea, dacă participă la asemenea jocuri de noroc uh, online. Eu aș modifica puțin propunerea domnului De Jong. Am interzice asemenea lucruri pentru Uh, furnizori de jocuri de noroc și de loterii ilegale. Deoarece dacă am face acest lucru, cred că am combate foarte eficient um, jocurile de noroc ilegale. Toată lumea cred că își dorește combaterea uh, acestora. În rest, după cum am spus uh, deja, dumneavoastră nu doriți să reglementăm nimic lucru cu care nu pot să fiu de acord. Um, trebuie să respectăm principiul subsidiarității, însă trebuie să luăm anumite măs- uh, măsuri pentru că dacă nu, vom păstra această situație în care există monopol de stat asupra jocurilor de noroc. Sunt așadar optimist că vom găsi o soluție de, de compromis uh, și cred că cu toții suntem de acord că situația actuală este ne, nemulțumitoare și următorul pas concret va fi în, pe data de 6 septembrie să propun aceste amendamente de, de compromis și apoi tot în luna septembrie urmează să discutăm uh, aceste lucruri pot să spun că aproape toate aceste 271 de amendamente au fost uh, constructive, au fost utile, deoarece toate își doresc să luăm măsuri uh, la nivel uh, um, european. Desigur, unii își doresc, unii colegi din Irlanda își doresc deschiderea și mai mare a pieței, însă trebuie să găsim o linie comună. Vă mulțumesc. Well, thank you very much Președintele, mulțumesc foarte mult. Cred că abordarea dumneavoastră este una laudabilă pentru că aveți perfectă de toate să spuneți că impactul acestui raport din proprie inițiativă ar fi maximizat dacă am avea o poziție de consens uh, la nivel de comisie și parlament pe care să o putem sprijini. Atunci Comisia Europeană ar considera că au o direcție pe care să o urmeze și cred că vom putea realiza acest lucru mulțumită eforturilor dumneavoastră și în ce privește părerile liberale ale unor colegi și unele mai conservatoare din alte segmente ale Parlamentului. Dumneavoastră sunteți în măsura sau în poziția mai bună să echilibrați situația. Dacă există păreri într-o direcție sau alta. Acum domnul Abad a venit. Nu știu dacă doriți să interveniți acum să... Pentru că n-ați auzit începutul sau așteptați până la sfârșit. Apoi, ok. Mai târziu. Știu că ați întârziat puțin. Raportorii din umbră, doamna Șaldemoza, domnul Fox va avea șansa, doamna Râle, domnul De Jong, Crei, urez bun venit și apoi domnul Abad și profesorul Rea de Campos și dacă există și autoarea altor amendamente care doresc să intervină avem timp și apoi doamna Prompton va comenta și apoi revenim la domnul Kreuzmann. Să vedem dacă s-a mai apropiat de atingerea viziunii pachetului de compromis. Să începem cu doamna Schaldemose. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc domnule Kreuzmann pentru această introducere a numărului mare de amendamente. Cred că numărul de amendamente 271 demonstrează sau reflectă marele interes de care se bucură acest domeniu. Dar reflectă de asemenea faptul că există mari diferențe pe plan național în domeniul uh, jocurilor de noroc și cred că e important ca în cele din urmă să vegem ca raportul nostru să reflecte acest lucru. Mai întâi sunt de acord cu poziția domnului Kreutzmann și anume că putem uh, obține un raport foarte bun. Este posibil să avem niște compromisuri cu care să putem lucra. Dar domnul uh, Kreuzmann m-a tachinat spunând că un coleg din grupul meu, domnul Grec și cu mine vedem lucrurile în mod diferit. E corect Dar nu există multe grupuri în care să nu există diferențe. Există un grup liberal, grupul ALDE. În rest, cred că există nuanțe și nuanțări în interiorul fiecărui grup, cel puțin la PP. Eu nu resping ideea identificării unor soluții, asta nu însemna că vom face mai mult pe plan european. Pentru a spune mai clar, aș, mi-aș dori ca pe plan european să avem ceva în legătură cu jocurile de noroc. Doar că am fost mai sceptică în legătură cu ideea de a avea o directivă. Aș vrea să mă asigur că statele membre, autoritățile din statele membre conlucrează mai mult. Cred că sunt niște propuneri bune printre aceste foarte multe amendamente. Deci abordarea domnului Abad, de exemplu, sunt multe amendamente pe care pot să le sprijin, dar aș vrea să spun foarte limpede ce doresc domnii Busutil, Fiane, reprezintă o abordare pe care nu o pot neapărat sprijini, deci sunt deschise idei de a găsi o soluție care să răspundă diverselor uh, interese exprimate, dar există o abordare pe care nu doresc să o sprijin, și anume de a avea o singură piață internă mare pentru jocurile de noroc. Nu mi se pare că e o idee bună. Aș vrea să se respecte hotărârile Curții Europene de Justiție care spun că jocurile de noroc reprezintă o activitate economică, dar uh, cu caracter cu totul aparte și pentru care ai nevoie de reguli aparte. Deci nu cred că putem spune că e o activitate economică obișnuită. Aștept așadar cu interes continuarea eforturilor noastre și vom avea un raport în cele din urmă care să se bucure de mare sprijin în sânul Comisiei noastră, având în vedere angajamentul din partea domnului raportor. Președintele, mulțumim, domnul Șaldamoze. Acum domnul Fox. Mulțumesc. Și eu îi mulțumesc domnului Kreuzmann pentru munca depusă la acest raport. Sunt de acord cu scopurile propuse că e nevoie de o abordare generală pe o bază largă ca să impulsionăm comisia să întreprindă acțiuni, pentru că cel mai rău lucru care s-ar putea întâmpla să fie un raport care să nu se bucură de sprijin larg, dar pentru a ne bucura de sprijinul oameni cum sunt eu și domnul Feonia și alții. Vrem să fie un raport ambițios, domnule Kreuzmann. Scopul acestei comisii este de a-i proteja pe consumatori, de a încuraja piața comună și în acest sens e nevoie de un cadru cuprinzător pentru jocurile de noroc online. Cadru care să includă măsuri de siguranță de nivel ridicat pentru consumatori, să faciliteze accesul la piață pentru operatorii legali reglementați responsabili, care va duce la o creștere de venituri pentru statele membre, jocuri de noroc care sunt canalizate în piețe reglementate legale și nu prin operatori legali. Va da creștere economiei și va proteja pe consumatori. Sunt într-o poziție oarecum ciudată în care critic pe unii membri care vorbesc despre subsidiaritate foarte mult și dintr-o dată sunt foarte entuziasmați pentru că adesea în această comisie conservatorii britanici uh, consideră principiul subsidiarității foarte atrăgător pentru a apăra suveranitatea. Și voi fi criticat de grupul socialiști și democrați și de Tory, care dintr-o dată o să găsească acest nou entuziasm în subsidiaritate pentru a menține monopolurile de stat și a pedepsi sectorul jocurilor de noroc. Dar observația e puțin mai importantă. Dacă faci ceva ilegal, cum sunt jocurile online de noroc, asta nu se nu dispar, ci doar uh, trec undeva într-un domeniu subteran. Iată de ce. Cum a spus domnul Kreuzmann, trebuie să fiți ferm cu acei membri acestei comisii care consideră că interzicând ceva sau reglementând ceva, într-un punct prin care devine ilegal și nu mai poate să aibă loc, nu înseamnă că îi pui capăt. De fapt, nu îi pui capăt. Jocurile acestea de noroc online sunt ilegale în Germania, dar se estimează că există 2 milioane de germani care utilizează aceste site-uri și sunt cu totul neprotejați. Deci, domnule Kreuzmann, activitatea dumneavoastră e pregătită pentru a ajunge la un bun compromis pe care să-l putem sprijini cu toții. Dar fac un apel la dumneavoastră să fiți ambițios și vă urez mult succes. Președintele, mulțumesc. E clar că jocurile de noroc au un efect extraordinar de crea alianțe transpartințe sau transfracționale cu mai puțină subsidiaritate din diverse părți. Doamna Rule urmează. Eu nu am înaintat niciun uh, amendament, deoarece am sprijinit abordarea domnului Kreutzmann și eu sunt convins între timp că trebuie să facem ceva la nivel european și am avut uh, reflexul de a spune nu, deoarece este vorba de un lucru de care doar statele membre trebuie să se ocupe. Însă, unii colegi, cum este domnul Fox, uită un lucru. Există tradiții diferite legate de jocurile de noroc în statele membre. Uh, Există tradiții diferite în ceea ce privește uh, tratarea acestor jocuri de noroc și trebuie să ținem seama, după părerea mea, de aceste lucruri. Nu trebuie să ne bazăm, într-adevăr, uh, doar pe principiul subsidiarității. Uh, sunt de acord că trebuie să existe o reglementare uh, la nivel european și propunerea dumneavoastră m-a convins, este una rațională. Uh, și îmi doresc ca abordarea dumneavoastră să fie cea pe care o vom uh, vota până la urmă. Thank you very much. Președintele, mulțumesc și în fine dintre raportul din umbră, domnul de Young. Uh, um, mulțumesc foarte mult. E bine să se țină cont de toate aspectele. Am auzit uh, păreri de o parte, e bine să auzim și păreri de partea cealaltă. Împărtășesc analiza dumneavoastră și voi încerca totuși să clarific puțin acest alt aspect. Argumentul care spune nu putem lupta împotriva probleme e un argument pe care nu îl împărtășesc, pentru că dacă nu putem lupta împotriva problemei, nu putem, uh, nici autorizând parțial, să luptăm împotriva problemei. Există uh, astfel de posibilități în anumite țări să se facă pariuri online și nu există o scădere a ofertei ilegale. Legalizarea unei părți nu permite să lupți împotriva restului. Aș vrea să-i spun domnului Kreuzmann că, după părerea mea, e nevoie de o bună colaborare în Europa pentru a lupta împotriva ofertei ilegale. M-am bucurat să aud și ce s-a spus despre cărțile de credit. Am putea să dăm o încurajare curții europene la acest nivel. Dacă vreți să luptați împotriva problemei, putem discuta posibilități care rămân deschise pentru oferta legală. Deocamdată nu văd nicio diferență în ce privește rezultatele între statele membre care acceptă o parte a acestor pariuri și cele care refuză cu totul. Pentru că, până la urmă, riscă să devină o piață m-aș uh, referi și la compromisuri și o să încerc să vă dau sprijinul în măsura în care acest lucru va fi posibil. Mulțumesc. Thank you very much. Uh, Președintele, mulțumesc. Și acum domnul Abad din partea PPE. Da, mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Scuze pentru mica întârziere. Mai întâi vreau să vă spun, evident, că vreau să mulțumesc raportorului domnului Kreuzmann pentru efortul și pentru angajament la acest text și să spun, da, mai multă Europa, toată lumea a vorbit și raportorul și raportorii din umbră și bineînțeles că și noi considerăm la PPE că plus valoarea Europei în această dimensiune a jocurilor online e foarte importantă. Mai bună apărare a consumatorului, lupta împotriva infracționalității și în favoarea sportului, cum a spus și doamna Șaldemoze, e important, după cum a spus și curtea, piața jocurilor nu este o piață oarecare. Trebuie să se găsească un echilibru între reglementare și nevoia de deschidere. Să mă refer la patru puncte. Mai întâi mă bucur că în text, ca și în numeroasele amendamente înaintate, principiul nu al subsidiarității pasive, și raportorul a spus, subsidiaritatea activă este afirmată. Tot ce se face și se va face în acest domeniu, pentru că cred că, așa cum au reamintit anumiți uh, vorbitori, o asemenea diversitate națională, că dacă vrem să avansăm principiul uh, acesta n-ar trebui să fie ceva de blocare, ci ca toată lumea să poată să avanseze neaplicarea principiului recunoașterii reciproce, de asemenea, aș vrea să insist asupra unui punct, după cum am făcut-o la prima audiere, partea care ține de integritate în sport și tot ce s-a spus și se face în legătură cu protecția consumatorului merge în direcția cea bună și subscriu când mă gândesc că la integritatea sportului există o plus valoare reală a Europei. Și cred că ideea de a avansa în ce privește un drept al pariurilor E o idee pe care să o aprofundăm, pe care să o punem pe masă și să o adresăm Comisiei Europene. Grupul nostru cel puțin e convins de această idee și vă rog să credeți că pentru noi e ceva cu caracter fundamental în căutarea unui compromis cu privire la acest text. Am o întrebare în legătură cu chestiunea licențelor și eu și noi suntem favorabili ideii de simplificare. Pentru că oferta legală va deveni mai atrăgătoare și, deși nu e un caracter automat, oferta ilegală va fi mai puțin puternică. Cu toate acestea, mă întreb ce înseamnă proceduri simplificate de licență. Ușurarea poverii administrative? Atunci spun da, dar care este scopul final? Să mărim numărul de licențe? Ce se ascunde în spatele scopului? Că nu facem ceva numai ca să ne facă plăcere. E nevoie de o mai mare precizie în ce privește poverile administrative. Trebuie să clarificăm, să spunem lucrurilor pe nume în legătură cu ideea unei directive. E ceva care merită să fie dezbătut, să fie supus în uh, discuții. Deocamdată părerea noastră este că nu e momentul astăzi, dar e un lucru pe care putem să-l discutăm. Aș vrea să reamintesc că mai întâi poziția grupului PP cu la acest raport. Există anumite particularități naționale care au fost incluse în diverse amendamente depuse de colegi? E o poziție împărtășită în mare măsură de membrii PP. Acesta e un prim lucru. Al doilea lucru, vom apărea anumite principii cardinale. Și prin apărarea acestora se subsidiaritatea activă, dreptul pariurilor, în ce privește deschiderea pieții jocurilor online, pe de altă parte reglementarea, în orice caz pentru noi, grupul PP. Vom căuta acest echilibru și vom găsi compromisul cu aceste principii care vor fi promovate. Și acesta e un lucru important și, în fine, un ultim aspect. Trebuie să dăm și un semnal pozitiv comisiei și aici mă alătur întru totul raportorului în legătură cu faptul că acest raport trebuie să fie util și să permită Comisiei Europene să arate că Parlamentul nu e undeva în fundal, ci în avangardă pe această temă? Deci, da, ca să avansăm, da, pentru mai multă Europa, dar cu condiția respectării echilibrelor și din particularitățile naționale, să nu insistăm prea mult, ci să existe un element împărtășit de toată lumea, dimensiunea europeană, și atunci vom reuși în această direcție. Good. Now... Președintele, bun, mulțumesc foarte mult raportorilor din umbră pentru eforturi și pentru amendamentele depuse și domnul profesor Pierre de Campos, apoi Andres Schwab și dacă există alți membri care doresc să contribuie la discuție. Deci domnul de Campos. Obrigado, eh, senhor presidente. Eu, eu quero antes de mais agradecer ao... Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi, aș dori să-i mulțumesc domnului Kreutzmann pentru munca excelentă pe care a făcut-o. Uh, mi-a plăcut felul în care a dorit și-a prezentat propunerile uh, într-un mod absolut clar și transparent. Totodată, el a făcut și o prezentare a dilemelor cu care ne confruntăm în Uh, găsirea unei bune reglementări a sectorului. În ceea ce privește monopolul de stat, există o jurisprudență recentă a Curții de Justiție care consideră că este esențial să se păstreze status quo-ul în statele membre pentru a limita extinderea uh, jocurilor de noroc și pentru a evita, printre altele, apariția judecătorilor dependenți. Pe baza acesteia, statele membre pot să uh, restrângă numărul de operatori și tipul de jocuri, ținând seama de principiile transparenței și nediscriminării. Totodată vă atrag atenția asupra nevoii de a respecta situația din statele membre și reglementările în domeniul serviciilor, și a publicității. Știm cu toții că jocurile online reprezintă o realitate complexă și se pare că liberalizarea acestora nu este esențială pentru promovarea pieței unice. Nu trebuie să ne uh, băgăm capul în nisip și să spunem că problema nu există. Comunicarea pe internet, comunicarea virtuală a modificat semnificativ funcționarea acestei piețe. Internetul presupune numeroase pericole, pericole totodată, deci jocurile online trebuie să fie puse în cadrul transparenței și consumator, protecției consumatorilor. Mulțumesc. Președintele, domnul Schwab, acum. Vă mulțumesc, domnule președinte. În primul rând aș dori să-i mulțumesc raportorului nostru din Umbra, domnului Abad, pentru cum s-a ocupat de această sarcină foarte dificilă. Cred că remarca uh, domnului Fox este foarte adevărată. Uh, jocurile de noroc online au devenit o realitate transfrontalieră în Europa și nu ne ajută dacă închidem ochii în fața acestei realități. Și domnul Fox are dreptate în momentul în care spune că um, principiul subsidiarității nu poate să, să aibă un viitor în Europa din acest punct de vedere. Însă acest lucru nu se leagă de un proces de liberalizare, ci mai degrabă de un control mai sever al unei piețe care în acest moment este relativ necontrolată. Și aici se pune întrebarea, de fapt, și aș dori să-i uh, adresez raportorului o întrebare. Mă întreb dacă facem bine dacă impunem standarde minime în acest moment, în, uh, moment, în contextul în care avem 27 de regimuri naționale. Oare ce vom uh, obține prin acest lucru? Poate, cred că până la urmă nimic. Eventual am putea să oferim furnizorilor uh, posibilitatea de a obține o licență națională în, în condițiile actuale uh, sau, în mod alternativ, să uh, punem la dispoziție un cadru juridic european care însă în ace- uh, care să se afle la un nivel de uh, protecție mare a consumatorilor. Acest cadru, desigur, ar trebui să asigure că există uh, și o absorție a pariurilor uh, efectuate pe, la nivel național. Deci, din acest punct de vedere, nu mai sunt sigur, domnule Fox, dacă uh, ați fi de acord cu un asemenea cadru juridic european. Însă acesta ar fi cadrul pe care ni l-am dorit noi. În rest, propunerea uh, colegului Kreutzmann reprezintă probabil singura modalitate prin care putem ajunge la o soluție. Nu știu însă dacă este foarte bine să avem standarde minime care să fie ignorate apoi de statele uh, membre. Mă bucur însă faptul că toți colegii își doresc să mergem înainte și sunt sigur că în următoarele luni vom putea lua hotărârile necesare. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! Um, voi cere reprezentantei Comisiei să spună câteva cuvinte și apoi cred că și domnul uh, Kreutzmann va putea interveni. Și dacă avem suficient timp la dispoziție, poate col- alți colegi vor primi din nou uh, cuvântul. Acum doamna uh, Brompton ne poate, perspecta, ne, ne poate prezenta uh, perspectiva proprie și ideile uh, comisiei uh, legate de această temă, ținând uh, cont de faptul că a fost foarte atentă să nu se pună nici, să nu susțină nicio parte în propunerea făcută. Poate ne puteți da mai multe informații acum. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să încep prin a-i mulțumi domnului Kreutzmann pentru ambiția de care a dat dovadă în acest raport. Toate aspectele ridicate în cartea noastră verde au fost uh, abordate în acest raport și, după cum am văzut, uh, a propus o soluție pe viitor care funcționează pe mai multe la, la nivel european. Am fost interesant să vedem că există foarte multe amendamente înaintate pentru acest raport care semnalizează interesul existând în această comisie pentru această temă și faptul că toată lumea își uh, dorește și înțelege valoarea adăugată adusă de nivelul uh, european. Cu toții avem același obiectiv, să combatem ofertele ilegale și în același timp dezvoltarea unui uh, cadru de calitate legal pentru jocurile de, de noroc. Există, desigur, divergențe majore despre cum putem ajunge în această situație și, și discuția a arătat acest lucru foarte clar. Există abordări diferite care pleacă de la o cooperare, o mai bună cooperare între statele membre și ajung la o directivă care să acopere toate aspectele despre care discutăm pentru comisie este foarte important să vedem care va fi rezultatul final al acestui raport. Pentru că acest rezultat ne va arăta în ce direcție trebuie să mergem în urma cărții verzi. Tocmai ați întrebat, domnule președinte, dacă pot să vă dau de acum câteva informații. Vă voi dezamăgi, deoarece ne aflăm încă în faza de consultări nu am ajuns la nicio concluzie din partea Comisiei. Abia am uh, încheiat faza de consultări, am primit în cadrul acestei uh, etape 250 de răspunsuri. Poate nu vi se pare un număr impresionant, însă este vorba de uh, toți actorii principali care ne-au oferit răspunsuri, toți actorii principali din acest domeniu. Și în plus, Uh, și uh, intermediarii uh, au participat la această etapă. Este vorba de furnizorii de, de internet, de diferite media. Cu toții au răspuns și din punctul de vedere al combaterii dependenței de jocuri există opinii foarte interesante deci cred că avem nevoie de puțin timp pentru a analiza cu grijă toate aceste 250 de răspunsuri și pentru a produce un raport care va prezenta direcția de urmat pe viitor. Mă tem că astăzi nu pot să vă dau mai multe informații. Sper că vom, uh, vom putea să vă oferim mai multe detalii cu ocazia votului din plenară, de exemplu. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, spune domnul președinte. Cred că nu ne descurajează răspunsul dumneavoastră, <laughs> pentru că astfel domnul Kreuzmann este supus unei presiuni mai, mare, mai mari de a găsi o soluție și un compromis. Dacă în Parlament se găsește un consens, acest lucru va avea uh, consecințe directe asupra Comisiei. Deci, domnule Kreutzmann, care este părerea dumneavoastră în legătură cu cele auzite până acum? Și după cum am spus, avem uh, timp la dispoziție, deci dacă mai dorește cineva să intervină, poate să facă acest lucru. Vă mulțumesc, domnule președinte. Obiectivul meu este să găsim, să ajungem la o majoritate largă pentru un proces de licențiere. După cum a spus doamna Șalmoze, uh, propunerea ei ar însemna să, ca lucrurile să nu se schimbă. Da. După părerea mea, colaborarea va eșua, deoarece fiecare stat își dorește, uh, își dorește uh, obținerea de cât mai multe venituri. Și după părerea mea, acest proces de uh, licențiare este uh, obiectivul nostru și toți cei care își doresc principiul subsidiarității active. Trebuie să spun că, într-adevăr, nu putem să ignorăm acest principiu al subsidiarității. Până la urmă, statele sunt cele care au, uh, care iau hotărârea în acest domeniu. Însă nu este vorba de standarde minime, ci ar, ar trebui să spunem că stabilim niște standarde uh, minime și niște standarde europene. Și, desigur, statele membre, conform principiului subsidiarității, pot să introducă uh, principii mult mai severe și pot să hotărască dacă țin în continuare la monopolul de stat sau nu. Dar în ceea ce, în ceea ce privește uh, licențele, de exemplu, în uh, landul uh, Schleswig-Holstein, uh, acolo se spune că activitatea de loto rămâne uh, Uh, de competențele statului, restul poate fi uh, liberalizat. Deci, până la urmă, este vorba de procesul de uh, oferire de licență. Pentru acest lucru avem nevoie de o reglementare europeană ambițioasă. Pentru acest lucru avem nevoie de o majoritate largă și dacă nu vom obține această majoritate largă, atunci Comisia nu va face nimic, deoarece în cartea largă, în, în cartea verde, a lăsat totul deschis, totul este posibil. Dacă va vedea că, parlamentul, că în Parlament nu există o unitate, atunci nu se va întâmpla nimic și nimeni nu-și dorește acest lucru. Deci ar trebui să ne gândim cum putem să exercităm presiunea asupra Comisiei să facă ceva. Putem să facem acest lucru doar dacă vom obține o majoritate largă în, în Parlament. Trebuie să ajungem să găsim un model de uh, oferire de licență. Deci, prin standarde minime, uh, domnule Schwab, nu înțeleg că trebuie să facem puțin în momentul în care un uh, stat membru spune cadrul uh, european uh, creat de dumneavoastră este suficient pentru a oferi o licență, atunci este foarte bine, dar dacă spune că dorește să meargă mai departe, să fie mai sever și acest lucru este în ordine. Există anumite uh, amendamente care doresc eliminarea cuvântului uh, minim din uh, fraza de minimă. Este foarte bine, sunt de acord cu acest lucru. Mi-am redactat uh, raportul astfel uh, pentru a nu forța anumite uh, uh, lucruri. Deci, nu putem să liberalizăm uh, în totalitate uh, această uh, piață, deoarece până la urmă statele membre sunt cele care au ultimul cuvânt. Însă fiecare trebuie să aibă posibilitatea de a cere un proces de licențiere, de licențiere transparent. Dacă nu facem acest lucru, ajungem din nou la Curtea Europeană de, de Justiție și știm foarte bine care a fost atitudinea Comisiei din acest punct de vedere. Deci, repet acest lucru. Dacă în landul uh, Schleswig-Holstein se face un asemenea uh, tratat, putem să uităm toată uh, povestea în Germania. Și, și să amintesc toate aceste lucruri în acest uh, uh contract și cred că ar fi mult mai bine să fim de acord cu această abordare. Aș dori să rog toți colegii care își doresc o subsidiaritate activă să spună că avem nevoie de o directivă și în aceste condiții sunt convins că și Comisia va fi de acord cu uh, propunerea unei uh, noi directive. Vă mulțumesc. Thank you very much. Um... Mulțumesc. Vă invit, uh, doamna Șandămuță, să răspundeți la câteva dintre aceste puncte și după aceea uh, o să vă dau cuvântul pentru prezentarea calendarului. Mulțumesc. O să încerc să vorbesc în engleză ca să mă asigur că mă înțelegeți. Eu nu apăr monopolurile de stat. Nici grupul meu nu apără monopolul de stat. Noi apărăm dreptul statelor membre de a-și defini piața jocurilor de noroc. Dacă Germania vrea să aibă monopol, eu nu am nimic împotrivă. Modelul danez este un model licențiat și mi se pare un lucru foarte bun, dar nu o să cer tuturor statelor membre din Europa să adopte modelul danez. Ce încerc eu să vă spun este, nu mă deranjează uh, problema subsidiarității active. Dar, pe de altă parte, trebuie să ne asigurăm că folosim o definiție comună. Subsidiaritatea este importantă pentru mine. Activă, da, dacă încercăm să facem ceva la nivel european, sunt de acord. Dar întrebarea este ce fel de acțiune. Domnul Abad a spus că nu este sigur că este momentul potrivit pentru o directivă. Sunt de acord cu el. Însă ce cred eu că trebuie să facem la nivel european este să găsim un mod de a întări protecția consumatorilor. Problema este cum să facem acest lucru. Da, nu așa exact. Eu cred că ar putea începe să găsim un mod uh, pentru a asigura o mai bună cooperare a statelor membre. Să încercăm să creăm un cadru. Nu sar imediat la varianta unei directive. Poate ea vine peste 5-10 ani nu mă opun din principiu acestei directive, dar nu cred că e momentul potrivit pentru ea acum. Dar nu mă acuzați că nu vreau să, spun, să fac nimic la nivel european, pentru că nu aceasta este poziția mea. Vreau să facem ceva, dar vreau să facem ceea ce trebuie. Și nu cred că ne trebuie o directivă. Și, sincer să fim, dragi colegi, știm cu toții că ne va fi greu și în Consiliu cu această poziție, pentru că majoritatea statelor membre nu o să vrea să adopte direct o directivă. Deci haideți să luăm lucrurile pas cu pas și poate peste câțiva ani o să susțin ideea directivei, poate, dar nu mă acuzați că nu vreau să fiu europeană sau că nu vreau să fac nimic în acest moment. Pentru că m-a deranjat puțin ceea ce a spus. Eu nu apăr monopolurile de stat, și nu spun că nu ar trebui să facem nimic la nivel european. Am vrut doar să clarific lucrurile cât se poate de bine. Vreau să înce- de- sper că acum ați uh, înțeles punctul meu de plecare și putem ajunge la o soluție foarte bună. Domnul Kreutzmann, o singură propoziție vreau să spun. Problema este următoarea. Când nu faci nimic, când spui că toate merg împreună, nu se întâmplă nimic. Și apoi, aveți dreptate, când uh, se va face o directivă la nivel european, trebuie să mergem în Consiliu și este clar că Consiliul nu va accepta. Dar vedeți că există diferențe majore și și așa se va ajunge la un compromis. De aceea am spus să găsim un cadru pentru ca statele membre să poată facă ce, face ceva care să fie acceptat de toată lumea, pentru că dacă nu, nu avem majoritate în Consiliu. Pentru mine este foarte clar că rezultatul unei directive este deschis, pentru că avem nevoie de Consiliu. Și de aceea am spus acest lucru. De aceea ziceam că ori directivă, ori nimic este evident că avem nevoie de Consiliu și o să vedem care este rezultatul directivei, iar apoi, din cauza principiului subsidiarității, pot să adauge toate lucrurile care țin de diversitatea de culturi. Cam aceasta este ideea mea. Am putea să discutăm, să colaborăm pentru a ajunge la o directivă care, evident, trebuie acceptată de Consiliu. Președintele, uh, eu uh, vreau să spun că uh, ar fi bine să avem cât mai des aceste dezbateri în engleză, pentru că sunt uh, mult mai animate, dar sunt sigur că e o afirmație controversată. Domnul Maier, doriți să spuneți și noastră ceva? Vă mulțumesc, domnule președinte. Și eu am înaintat câteva amendamente și raportorul spus deja că nu sunt de acord cu dumnealui. Trebuie să mă gândesc acum la lucrurile care au fost spuse. Eu am câteva probleme. În primul rând, există 27 de state membre și există 27 de tradiții des legate de jocurile de noroc. Și acest vom depăși foarte greu aceste tradiții. Apoi mă gândesc de asemenea că dacă vom introduce o directivă sau standarde europene, indiferent de ce standarde, de exemplu despre uh, oferirea de licențe, până la urmă să ajunge, ajungem la situația în care vor fi emise licențe și în state în care nu există acest lucru. Deci am anumite îngrijorări și temeri legate de acest lucru. Direct, o directivă aduce anumite obligații, dar și alte. Um, o directivă aduce cu sine nu doar obligații, asta, asta am dorit să subliniez acum. But I think the overriding issue... Eh, cred, cred că problema esențială se referă la ceea ce spunea domnul Fox și ceilalți, și anume dezvoltarea jocurilor online și faptul că mulți consumatori vor să uh, joace aceste jocuri a modificat fundamental peisajul jocurilor de noroc în toată Uniunea Europeană. Acesta este punctul de plecare pe care va trebui să-l acceptăm cu toții. Întrebarea este ce să facem. Și cred că uh, doamna Șademuse este foarte realistă spunând că cu siguranță statele membre nu sunt încă gata pentru o soluție integrată, ca să spun așa. Pe de altă parte, simt că există interes pentru problemele de protecția consumatorilor și Aici pot intra țările care teoretic interzic jocurile online, dar, după cum a spus uh, domnul Fox, este imposibil să facem acest lucru. Deci e nevoie de un realism al statelor uh, care interzic teoretic jocurile. Ele trebuie să accepte faptul că lucrurile s-au schimbat și va fi un lucru dificil, dar sper să putem îndrepta statele în aceste direcție, adoptând o poziție foarte uh, pragmatică. Cred că și cetățenii obiectează în fața unor condiții nerealiste, lucru care subminează orice sistem judiciar și trebuie să fim conștienți de acest lucru. Iar uh, în unele cazuri, cetățenii pot uh, participa la jocuri online în alte state, dar există state în care poate fi ilegal ca ei uh, să solicite premiile și cred că nici acest lucru nu se pare corect. Trebuie să fim de partea cetățenilor din toate privințele. Domnule Kreutzmann, calendarul. Nu am un calendar. Dar vă rog să îl spuneți dumneavoastră. Președintele, Votul va avea loc pe 19 septembrie. Deci acesta este uh, timpul pe care aveți la dispoziție pentru compromise. Cred că ne vom putea întâlni următoarele zile și suntem destul de aproape de o soluție. Singura diferență este aceasta cu privire la directivă între mine și doamna Șaldemose. Trebuie să ajungem la o concluzie aici. În rest, cred că avem majoritatea. Președintele, tot ce vreau să vă spun este că e raportul nostru și uh, nu suntem uh, presați de timp foarte mult. Deci, dacă aveți nevoie de mai mult timp pentru rezultat optim, din uh, punctul meu de vedere, nu cred că vom obiecta. Dacă păstrați această dată, poate ar fi bine să Uh, faceți acest lucru în uh, comisie și să nu lăsați compromisurile pentru plenară. Domnul Kreutzmann, eu nu am nicio problemă. După cum a spus doamna Rule, vom discuta în grupuri. Poate vom întârzia doar puțin. Nu e nicio problemă pentru mine să încercăm să respectăm calendarul și dacă este nevoie putem întârzia. Președintele, uh, în încheiere, ca președinte, aș vrea să evit poziția în care, după votul în comisie, să ajungem la un număr foarte mare de amendamente în plenară. Pentru că acest lucru, după părerea mea, arată că lucrul în comisie nu este foarte uh, bun mai ales la rapoartele de inițiativă, unde sunt sute de amendamente în plenară. Uh, cred că la conferința președinților ar trebui discutat acest lucru. Cred că voi sunteți experții aici și trebuie să rezolvăm noi aceste lucruri și apoi să le discutați în grupuri și nu să pregătim un raport uh, foarte nesatisfăcător, iar rezultatul din plenară să fie ca atare. Uh, deci este foarte important să păstrăm calitatea și implicarea noastră în uh, eforturile depuse. Vă las să discutați cu raportorii și din umbră și dacă veniți cu un alt calendar, o să-l uh, prezint uh, conferinței președințelor, dar eu nu am nicio problemă cu acest lucru. Credem că votul din plenară trebuie să fie clar și uh, foarte bun în ceea ce privește pachetul de compromisuri. Cred că sunt câteva amendamente care vor face raportul mult mai concret. Singura problemă cu privire la care trebuie să hotărâm este dacă să uh, discutăm despre o directivă sau nu, să solicităm o directivă sau nu. Dar cred că în rest nu va fi nicio problemă. Uh, acest lucru trebuie hotărât. Eu m-aș bucura să avem o majoritate în acest sens. Dar vedeți că și celelalte grupuri au perspective diferite de cele ale țărilor din care provin. Uh, Uh, nu putem spune că e doar autoritatea mea sau a doamnei Mose sau așa mai departe. Sunt lucruri care poate ar, vor putea fi uh, rezolvate în uh, reuniunea raportorilor din umbră și dacă nu, o să vă aducem acest lucru la cunoștință. Mulțumesc! Președintele, vă mulțumesc foarte mult pentru dezbaterea foarte animată. Să sperăm că uh, vom avea tot mai multe asemenea dezbateri, pentru că ele ar trebui să reprezinte centrul uh, lucrărilor noastre politice. Să trecem acum la ultimul raport de pe ordinea de zi de astăzi. Un uh, proiect de aviz al domnului Antonio Fernando Correa de Campos, un aviz pentru uh, Comisia Econ privind reforma normelor UE privind ajutoarele de stat aplicabile serviciilor de interes economic general. Dau imediat cuvântul raportorului, apoi, în ceea ce privește raportorii din umbră, domnul raportor este, domnul Schwab este raportor din partea PPE, nu știu cine e din partea ALDE, domnul Krautzmann, din partea uh, verzilor, domnul Confen nu este aici, domnule Dion, sunteți raportor din umbră, bun. Eu sunt din partea ECR, domnul Savinin este. Salut și prezența comisiei. Domnul, doamna Pezarini, nu? Doamna Ghicopen va uh, răspunde ca reprezentantă a comisiei de la DG Concurență, da? În regulă. Domnule Corea de Campos, aveți cuvântul. Senhor Presidente e caros colegas, uh, muito obrigado. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Trebuie să plasăm aceste servicii de interes economic general în context, să reamintim originea istorică în statele moderne acestor servicii de interes economic general. De fapt, aceste servicii au apărut în perioada în care nu exista încă un contextul pieții instrumente de piață. Pe vremea aceea, statul uh, îndeplinea toate nevoile colectivității. S-au creat așadar servicii de interes economic general. Unele aveau interes economic, altele de interes social, cu o mică suprapunerea celor două sfere. Era vorba așadar de a acoperi anumite lacune ale pieții, era vorba de bunuri publice care nu pot fi însușite sau acaparate de sectorul privat și era vorba de a face față cererii, de a crea produse care să garanteze prestarea anumitor servicii. Iar în ce privește lacunele sau carențele pieții care trebuiau acoperite, prin intervenția publică, care total sau parțial reușea pe baza unor valori cum ar fi universalitatea și sunt uh, pilonii modelului social european. Așa s-au petrecut lucrurile pe plan istoric. Avem un text al Comisiei care spune că instrumente juridice care permit identificarea serviciilor de interes economic general și care spune că toate aceste bunuri după cum arată și hotărârea în cauza Altmar, Totuși există anumite lacune juridice și trebuie să se precizeze mai bine lucrurile cu instrumente clare care să asigure o mai mare eficacitate a prestării serviciilor de interes economic general, care să garanteze de asemenea o calitate ridicată. Deci e nevoie de a aborda lucrurile în mod diversificat, proporțional, pentru a evita uh, denaturări ale concurenței, mai ales în ce privește schimburile între state. Vă prezint așadar niște sugestii în raportul meu adresat Comisiei, să încurajăm Comisia să avanseze pe baza unor inițiative legislative care să garanteze compatibilitatea între aceste servicii de interes economic general, cum precizează articolul 14 din tratat și regulile concurenței de la articolele 106 și 107 din tratat, ținând cont de concluziile în uh, hotărârea Altmar, care reprezintă punctul de pornire și jurisprudență în același sens. Criteriile serviciilor de interes economic general trebuie de asemenea să garanteze o contabilitate cu eficacitatea pieții și să garanteze un nivel adecvat de protecție pentru consumator. E vorba de asemenea de a lupta împotriva incertitudinii juridice prin uh, dosare înaintate la Curtea Europeană de Justiție și să nu există o confuzie cu servicii neeconomice de interes general când s-a considerat că există o anumită încălcare a prevederilor. Există și particularități ale micilor licitații pe plan local și regional care trebuie să se facă pe baza unei proceduri transparente, simplificate, pentru a garanta inovația și participarea IMM-urilor. Aștept uh, cu interes și răbdare contribuția diversilor colegi, contribuții care vor trebui să fie prezentate înainte de ziua de vineri, pentru că votul va avea loc pe 19 septembrie. Vă mulțumesc anticipat, uh, chiar și pentru critici și pentru propunerea de amendamente viitoare. Mulțumesc. Președintele, mulțumesc. Domnul Șba. Vă mulțumesc, domnule președinte. În calitate de raportor din umbra a grupului meu politic, aș dori să mulțumesc raportorului pentru munca depusă și sunt sigur că Vom avea câteva discuții de principiu legate de aceste servicii. În primul rând, cred că propunerea comisiei aduce câteva aspecte pozitive. De exemplu, um, simplificarea standardelor pentru uh, nivelul local sau crearea unor uh, reguli speciale pentru domenii speciale. Apoi, introducerea unor praguri care pot fi acceptate și diferențierea între activități economice și activități neeconomice în domeniul serviciilor. Cred că putem uh, să fim de acord cu aceste propuneri făcute de comisie. Uh, Acum, în ceea ce privește um, avizul colegului Corea de Campos, aș dori să mă refer la trei puncte și uh, voi înainta și amendamente la aceste trei puncte. La, uh, ar, dumneavoastră vă referiți la articolul 14 și la articolele 106 și 107. Știți foarte bine că, după părerea grupului nostru uh, politic, nu este de acord cu folosirea temelului, uh, pentru domeniul juridic articolul 14. Așadar, după părerea noastră, cred că este vorba de revizuirea acestor uh, subvenții și ar trebui să ne referim doar la uh, revizuirea acestor subvenții de stat. Trebuie să ținem cont de faptul că acest uh, principiu al subsidiarității, care mai înainte a fost lăudat în această comisie, duce la situația în care statele membre și autoritățile locale trebuie să fie capabile să ia hotărâri din acest punct de vedere. Apoi, în avizul dumneavoastră spuneți că este, vorba, este nevoie de o definire clară a serviciilor de interes economic general și diferențierea acestora de serviciile uh, economice care nu sunt de interes general. Avem nevoie de asemenea uh, diferențiere, însă acest lucru trebuie să fie făcut la nivel național. De exemplu, uh, o moașă în Belgia este de interes general, pe de altă parte în Germania moașa este, poate are o activitate de Uh, liber profesionist, de exemplu. Deci nu este de interes uh, public general. Deci trebuie să fim atenți când facem această, aceste definiții, să ținem cont de, de caracteristicile specifice a uh, fiecărui stat. Însă, în general, cred, stimați colegi și stimate raportor, că vom ajunge la un rezultat foarte bun într-un anumit uh, punct discutăm și uh, această cauză altmark și în ce condiții această uh, cauză exclude posibilitatea de control din partea Comisiei. După părerea mea, condi- uh, condițiile enunțate de Curtea Europeană de Justiție uh, Uh, spun foarte clar că un serviciu reprezintă un serviciu de interes uh, general în momentul în care îndeplinește toate acele patru condiții numite. Însă verificarea acestui lucru, dacă aceste condiții au fost îndeplinite sau nu, trebuie făcută de către comisie și nu de către statele membre. Uh, deci comisia trebuie să facă acest, acest proces de verificare și am putea să avem o discuție foarte interesantă în acest punct de vedere și m-aș bucura, domnule coleg Corea de Campos, dacă în ceea ce privește articolul 14 vom ajunge la un rezultat foarte bun. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, domnule Schwab. Domnul Kreuzmann. Vă mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș dori să-i mulțumesc colegului de campus pentru acest proiect de aviz. Tocmai în acest uh, context al uh, crizei economice, este foarte important ca serviciile economice de interes general să contribuie la redresarea economică. Însă pentru acest lucru este nevoie de un cadru juridic pentru uh, Uh, toți participanții, uh, pentru toți furnizorii de uh, servicii. În mod uh, surprinzător au trecut uh, ani de zile după uh, cauza Altmark și chiar și acum există lucruri uh, fundamentale care nu sunt rezolvate. Uh, de exemplu, autoritățile locale nu știu uh, foarte clar dacă este vorba de servicii economice sau neeconomice, dacă sunt relevante pentru piața internă sau nu și ce înseamnă acest lucru pentru uh, procesul de achiziții publice. Deci, pe lângă uh, sarcina de a comunica mai bine reglementările existente, este uh, foarte bine să ne, ar fi bine să ne gândim și la îmbunătățirea cadrului uh, existent. Propunerea comisiei care uh, vorbește despre o abordare foarte diversificată este una foarte bună, cred. Această propunere sprijină funcționarea pieței interne și existența unor condiții egale de concurență. Uh, și aceste condiții trebuie să fie valabile și pentru serviciile economice de interes uh, general. Și trebuie să existe întotdeauna, trebuie să ținem seama de principiul uh, proporționalității. Nu trebuie, cred că ar trebui să salutăm uh, faptul că, după părerea Comisiei, uh, costurile administrative trebuie să fie reflectate întotdeauna de costurile uh, legate de uh, concurență. Și sper că prin propunerea făcută de uh, comisie nu se diluează prevederile legate de um, condiții egale de concurență. În ceea ce privește plata uh, serviciilor, nu trebuie să ne referim uh, doar la costurile existente în fiecare uh, sector. Trebuie să ne, trebuie să ne gândim la condițiile care există în toate, uh, în toate sectoarele de servicii și în ceea ce privește serviciile economice de interes gen, gen, general, trebuie să există stimulentele economice necesare pentru funcționarea acestora. Acest lucru cred că ar trebui să fie reflectat uh, mai bine în acest raport și voi înainta din acest punct de vedere uh, amendamente. Mulțumesc colegului Corea de Campos pentru munca depusă până în acest moment. Vă mulțumesc. Young, I think is next. Is Domnul De Jong, cred că este următorul. Mulțumesc, domnule președinte. Trebuie să vă spun că vreau să mulțumesc domnului raportor pentru acest aviz. Nu cred că e nicio nevoie în ce mă privește de amendamente. Preocuparea cheie de clarificare, așa cum a expus primat comisie. Am poate anumite ezitări în ce privește inițiativa legislativă, dar pe de altă parte împărtășesc preocupările. Deci pentru mine textul uh, alineatului 2 al proiectului de avis e bun. În al doilea rând, ce privește simplificarea, Comisia a prezentat deja propuneri importante sau idei importante în acest sens. pentru o abordare de minimis care mi se pare bună. Singura întrebare sau îngrijorare pe care o adresez comisiei în legătură cu comunicare este faptul că înspre sfârșit comisia cere o nouă abordare pe de în această privință ca să înceapă dintr-o dată să verifice eficiența statelor membre. Asta e o noutate pentru mine. Pot să înțeleg regulile concurenței, dar e altceva de a față de a verifica dacă un stat membru e eficient. Pot să văd aici niște legături cu guvernanța economică, poate, dar nu cred că am fi în favoarea acestei idei și cred că raportorul trebuie să precizeze clar că accentul ar trebui să fie mai puțin pe regulile concurenței decât pe alte reguli. Deci sprijin de plin pentru raportor pentru acest aviz în forma actuală. Thank you. Președintele, mulțumesc. Eventual să intervin și eu pe scurt, ca raportor din umbră din partea grupului meu. Vrei să-i mulțumesc lui Antonio pentru deschiderea acestei discuții, deși sunt anumite aspecte unde, după părerea mea, nu se concentrează suficient pe propunerea comisiei, ci pe alte domenii politice în jurul definiției serviciilor de interes economic general și serviciile de interes general. Comisia a precizat foarte clar aici că prestarea de servicii publice de către un monopol de stat sau de către o entitate comercială sub îndrumare clară este o opțiune pe care o face statul membru. Iată de ce cred că ideea în legătură cu definiții clare și riguroase este cu totul inadecvată, pentru că unele state membre o să aibă alte opțiuni decât altele. În țara mea, apa este furnizată în sectorul privat, dar conform unor linii directoare clar definite din partea organismului de reglementare care definește marjele, eficiența, rezultatele pe care trebuie să le atingă operatorul și aceasta e opțiunea lor. Iată de ce cred că și în alte țări țara este, apa este furnizată de către autorități locale, regionale sau monopolul de stat, e libertatea lor de a alege. Iată de ce am o interpretare diferită, domnule de Young, în ce privește punctul pe care s-a concentrat comisia aici, anume în legătură cu chestiunea legată de eficiență și calitate. Din câte înțeleg eu, asta se leagă de uh, operatorul privat care poate să presteze serviciul sub anumite îndrumări linii directoare din partea statului în uh, energie, telecomunicații, apă sau alte servicii. Iată de ce nivelul de sprijin public care poate fi necesar pentru ca acel serviciu să fie prestat cu eficiență, dacă nu poate fi furnizat conform unor criterii obișnuite. Acestea care pot fi prevăzute de o legislație separată și cred că abordarea comisiei aici este de a spune, avem deja legislație în ce privește cauza altă și, în general, este adecvată, dar mai există încă domenii într-o lume în evoluție în care e nevoie de anumite controle, de anumite verificări. Și dacă ideea este ca mai multe servicii să fie prestate conform unor criterii economice de către sectorul privat, care înainte erau furnizate sau prestate de monopoluri de stat. Unul dintre lucrurile pe care să le examinăm și poate cu colegul Heidi Ruller și cu alții, există aici o suprapunere între chestiuni legate de achizițiile publice și am văzut cazuri de consolidare între autorități locale care doreau să presteze servicii, pe cele care erau considerate ca dobândind o reînaintare din motive de concurență pentru achiziții publice. Deci sunt unele chestiuni pe care le examinăm la achiziții publice și care se reflectă și aici, în legătură cu ce trebuie să întreprindem. Și aș vrea să văd aici, și sunt de acord cu domnul Schwab, o concentrare pe ceea ce încearcă să facă Comisia și să nu extindă prerogativele Uniunii Europene în legătură cu alte definiții sau schimbarea definițiilor legate de aceste Um, servicii de interes economic general. Deci, uh, acele idei n-ar trebui să-și găsească locul în acest aviz. Acum, mai avem trei uh, persoane care vor interveni și apoi comisia. Doamna Vaniu, doamna Weiler, dar vă reamintesc că trebuie să încheiem uh, discuția până la șase 6 și jumătate. Doamna Vaniu, mai întâi. Mulțumesc, domnule președinte. Eu aș vrea să îl felicit pe Antonio pentru aspectul sintetic al acestui proiect de aviz foarte scurt și nu e deloc ușor uh, la un subiect atât de complicat să reușești ce ai reușit tu, Antonio. Nu fac uh, întotdeauna complimente, așa că te rog să le accepti acum și nimeni nu o să fie mirat aici că mă alătur întru totul celor scrise de Antonio la linatul 2. Cred că putem să mai discutăm, domnule Schwab, pentru că un cadru de calitate cu privire la serviciile de interes economic general, toată lumea e de acord cu aceste idei. Dar se poate foarte bine să preconizăm un cadru de calitate comun în care să putem defini criteriile, obiectivele și valorile pe care vrem să le includem în aceste servicii, care sunt fundamentale pentru piața internă și să asigurăm uh, securitatea juridică printr-o inițiativă legislativă care va lăsa cu toate acestea, și aici e dificultatea subiectului, va lăsa cu toate acestea, aș spune, um, principiul subsidiarității și posibilitatea statelor membre. Evident că păstrăm principiul subsidiarității. Dar dacă avem voința de a discuta aici și contez și pe comisie, vom reuși, pentru că ce ne propune Antonio în proiectul de aviz și ce a propus Comisia arată că acest drum se lărgește și putem găsi un drum comun pe care să mergem cu toții. La punctul 3, Antonio, aș face un mic amendament pentru că sunt de acord cu ce scrie acolo, dar consider că eficacitatea piețelor, fără a pierde apărarea activă a drepturilor sociale, cred că lucrătorii și consumatorii fac parte integrantă, sunt actori în eficacitate și competitivitatea pieții interne. Lucra, ă, munca lucrătorilor, motivarea lucrătorilor în condiții decente face ca ei să aprecieze piața internă, să dorească să se lanseze și să o facă o piață internă competitivă. Mi se pare important să întărim acest punct de vedere. Apoi, în ce privește definițiile, evident, că intrăm în aceleași scheme, același dialog care nu duce nicăieri, dar trebuie să continuăm. Și această definiție a serviciilor de interes economic general, servicii neeconomice de interes general și serviciile de interes general, le tot discutăm de ani de zile, pentru că există culturi și istorii diferite în serviciile publice, dar în același timp Există și o criză care ne împinge, ne forțează tocmai să ne schimbăm puțin uh, în mintea noastră a tuturor, în grupurile noastre, ce aveam inițial în minte. Să ne deschidem. Deci cred că am putea și aici să încercăm să definim clar. Dar tocmai pentru că această piață internă, ținând cont de serviciile pe care le datorăm cetățenilor și de sectoarele publice și sectoarele private, și de concurență, de dreptul la concurență, trebuie să putem fi capabili, cel puțin pe termen mediu, și nu spun mai mult, să găsim mijlocul prin care să asigurăm pe piața internă aceste dosare cheie pentru a face față globalizării. La noi o dezbatere cu privire la dezmondializare și cu toate acestea există unii socialiști care promovează, dar suntem în globalizare. Haideți cu toții, dar să stabilim reguli pentru a putea trăi cu toții în comună. Nu ar trebui să fie imposibil. Deci vă mulțumesc foarte mult, îți mulțumesc, Antoni, iar la micile piețe publice sau achiziții publice trebuie să precizăm că pentru IMM Acolo unde este mâna de lucru, în acele bazine de ocupare a forței de muncă, se vor menține locurile de muncă pentru ziua de mâine și e important și la acest dosar să precizăm. Mulțumesc pentru toate eforturile depuse. Thank you, Mrs. Vaniu. Mrs. Mulțumesc, doamnă Vaniu. Doamna Corazza Bilț acum. Vă mulțumesc. Mulțumesc, Antonio, pentru că ai uh, subliniat faptul că trebuie să evităm uh, distorsionarea competiției, să promovăm inovarea și să asigurăm eficiența uh, pieței. În schimb, cu privire la toate celelalte puncte, sunt de acord cu Andreas și cu Malcolm. Sper că nu vom reîncepe dezbaterea pe care am avut-o cu actul pieței unice, unde am ajuns în sfârșit la un compromis care arăta clar că subsidiaritatea era uh, drumul pe care trebuia să-l urmăm. Deci haideți să nu ne întoarcem la aceste definiții și să reîncercăm să reglementăm la nivel european uh, ceea ce am hotărât deja prin uh, actul pieței unice că trebuie făcut la nivel național. Uh, Susțin ceea ce a spus Andreas la articolul 14 și anume că o propunere legislativă nu este adecvată. Cred că nu este adecvat să vorbim despre compensarea eșecurilor pieței de la aliniatul 1 și totodată nici la aliniatul 4 nu mi se pare potrivit să vorbim despre diferențele clare între serviciile de interes public și serviciile economice. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, domnul Weider. Doamna Weider, în sfârșit. Vă mulțumesc, domnule președinte. Este foarte frumos că pot să iau cuvântul acum, după colega care tocmai a vorbit, deoarece cred că există mari, difer- mari diferențe între opiniile noastre. Dacă există o piață care nu funcționează bine, un, dacă este un eșec al pieței, care se datorează, de exemplu, unei liberalizări prea mari sau unei lipse de, de reglementări, atunci grupul meu politic sprijină, într-adevăr, o reglementare și cred că din punctul de vedere al piețelor financiare acest lucru s-a întâmplat. În trecut, uh, statele naționale, de exemplu uh, Marea Britanie, au liberalizat prea mult uh, piețele financiare. Așadar, se pune această întrebare fundamentală. Noi considerăm, și acest lucru a fost scris foarte frumos de Antonio și a fost întărit de Pernadet, deci noi considerăm că piața trebuie să fie reglementată. Trebuie să existe anumite reguli pe piață. Eu mi-aduc foarte bine aminte de momentul în care am prezentat raportul meu despre parteneriatele public-private. Cu toții eram pe atunci de părere că există cazuri în care lucrurile funcționează foarte bine, pe de altă parte există proiecte care sunt prost concepute și care au dus la efecte negative. Însă, indiferent de acest lucru, am hotărât uh, că decizia și deciziile trebuie luate la uh, nivel local. Apoi, din partea conservatorilor, domnule, uh, nu, creștin-democraților, îmi, par, îmi cer scuze, creștini-democrații erau de, nu au acceptat propunerea mea, conform căreia în care vorbeam despre o recomunalizare de reîntărire a, a rolului autorităților locale și ce s-a întâmplat în ultimii cinci ani și aici trebuie să te contrazic, Marco, îmi pare foarte rău. În Germania există tocmai acest uh, proces de întărire a rolurilor autorităților uh, locale. În uh, contrast cu uh, situația care se întâmplă în Marea Britanie. În acest moment, chiar și în uh, orașe, municipii care sunt conduse de către creștini uh, democrați, uh, se poartă această dezbatere. În contextul noii politici energetice în Germania se reflectă uh, asupra faptului dacă nu ar fi bine ca uh, părțile acestor servicii care au fost vândute sectorului privat să nu fie cumpărate înapoi de către autoritățile locale, tocmai pentru a pune la dispoziția cetățenilor um, aceste resurse energetice. Deci, discuția merge în această uh, direcție de renaționalizare a acestor servicii, de readucere a acestor servicii sub controlul autorităților locale. Pe atunci, uh, în urmă cu 5 ani, noi am avut această părere că ar trebui să lăsăm deciziile la nivel local. Însă, um, am văzut foarte bine cum piețele financiare au scăpat de sub uh, control și, pe de altă parte, există această, această tendință de renaționalizare a serviciilor legate de furnizare de apă, de energie electrică, de uh, deșeuri și așa mai departe. Vă mulțumesc. Am avut o discuție foarte aprinsă și acum voi da cuvântul uh, reprezentantei comisiei să ne prezintă uh, comentariile și apoi ne vom întoarce la raportorul nostru. Mulțumesc, domnule președinte. Poate ar fi într-adevăr util să ne reamintim puțin cadrul și obiectivul uh, reformei uh, serviciilor uh, de interes economic general. Nu este vorba despre liberalizare sau privatizare, nu este vorba nici despre calitatea serviciilor, ci este vorba doar despre definirea normelor în care statele membre și autoritățile publice pot acorda compensații pentru serviciile publice. Și de aceea temeiul juridic al propunerii Comisiei este articolul 106 și nu un alt articol din tratat. Acum, dacă vom vorbi despre obiectivele acestei uh, reforme uh, comunicate prin comunicarea din martie, primul ar fi clarificarea. Văd în dezbaterea de astăzi și în alte dezbateri că este un obiectiv important și, sigur, unul consensual, există, desigur, o limită a exercițiului Comisiei și anume clarificarea trebuie să se facă cu respectarea jurisprudenței Curții Europene de Justiție. Însă, desigur, în aceste limite, Comisia se va, va face eforturi pentru a clarifica pe cât posibil normele aplicabile și uh, ceea ce înțelege ea prin servicii economice, non-economice, de interes general și prin toate celelalte noțiuni uh, pertinente pentru aceste norme. Un al doilea obiectiv enunțat de comunicare se referă la stabilirea de reguli mai diversificate care să permită o mai bună luare în considerare a vastei diversități a serviciilor de interes economic general și a impactului acestora, care este unul foarte diversificat asupra concurenței și uh, serviciilor inter- intracomunitare. Desigur, acest lucru înseamnă că pentru serviciile de interes economic general avem uh, în vedere simplificarea pe cât posibil a regulilor și, totodată, pentru serviciile de interes economic general, care au un impact uh, important asupra serviciilor intracomunitare și care sunt uh, esențiale pentru competitivitatea economiei europene, avem în vedere o mai bună luare în uh, considerare a efectelor compensațiilor atât pentru concurență și crearea de stimulente pentru ca aceste servicii de interes economic general să fie furnizate în modul cel mai eficient cu putință. Nu este vorba despre un test de eficacitate, fiindcă Din momentul în care un serviciu de, serviciu de interes economic general este furnizat în mod uh, eficace și criteriile sunt uh, îndeplinite, nu se mai vorbește despre un ajutor de stat, ci este vorba mai degrabă de stimularea statelor membre să uh, creeze uh, stimulente pentru ca aceste servicii să fie furnizate în mod eficient. În încheiere, aș vrea doar să vă spun că progresăm în redactarea acestui text și sperăm ca în curând să-l putem face public și să-l transmitem mai, uh, mai ales instituțiilor europene, desigur. Vă mulțumesc. Uh, prezentarea noastră a fost uh, foarte utilă și o să ținem seama de informațiile pe care le-ați furnizat. În încheiere, raportorul, dacă dorește să formuleze niște concluzii finale și să ne reamintiți uh, totodată calendarul. Mulțumesc. Nu mă așteptam să dezbatem uh, științele politice astăzi. dar trebuie să avem o abordare cât mai vastă și să facem acest lucru într-un spirit de bunăvoință și de înțelegere. Cred că contribuțiile aduse sunt foarte utile și pozitive. Există câteva domenii unde este greu să nu fi de acord este greu să nu te pui de acord cu faptul că decizia Almar, ca Curții Europene de Justiție, trebuie avută în vedere că trebuie să ținem seama de diversele scări ale serviciilor de interes economic general și să nu fim sensibili la impactul diferit uh, al uh, acestor servicii în funcție de dimensiunea lor. Totodată trebuie să ținem seama de nevoile de uh, drepturile proprietate intelectuală și de diferențele între nivelurile local, regional și uh, național. Cred că e ușor de ajuns la un consens în acest uh, sens. Uh, Însă există dezacorduri mai multe cu privire la problema subsidiarității și felul în care abordăm această problemă. Și ă, Totodată nu se poate ajunge la un acord ă, pentru a vedea dacă această problemă trebuie tratată la nivel central. Statele membre au puteri în aceste domenii, dar avem nevoie și de decizii centrale, pentru că există diferențe de opinii. Trebuie să ne asigurăm că avem o legislație compatibilă. Este un lucru esențial. Trebuie să ne asigurăm că standardele adoptate sunt compatibile. Și nu spun că trebuie să găsim uh, o serie întreagă de noi definiții, domnule Harbour. Cred că prezentarea Comisiei a fost foarte clară. E uh, uh, nevoie de o mai mare precizie a definițiilor pe care le avem. Dar cred că uh, eforturile depuse sunt uh, și munca uh, depusă este la o calitate foarte înaltă. Este prima dată când s-a elaborat o diagramă atât de clară a situației. Prin urmare, nu putem uh, să recurgem doar uh, pur și simplu la subsidiaritate. Trebuie să înțelegem că există aspecte care trebuie tratate în mod comun la nivel european. Și ca să formulez și o concluzie, domnule președinte, cu permisiunea dumneavoastră, Uh, dați-mi voie să vă spun că am învățat foarte multe lucruri de la dumneavoastră și unul dintre ele este că vorbim de aceste lucruri de 10 ani fără să fie ajuns la o concluzie. Stimate domnule președinte, cred că a venit momentul să ne punem la treabă și să evităm să mai treacă încă 10 ani de așteptare. Prin urmare, mulțumesc și Comisiei pentru uh, scurta prezentare, foarte clară. Și, după cum a spus domnul președinte, uh, dezbaterea a fost uh, astfel pusă foarte clar în context. Reprezentatea Comisiei a spus foarte clar că în ceea ce privește temeiul juridic, Documentul de bază îl reprezintă, textul de bază îl reprezintă articolul 106 și ideea este să clarificăm dezbaterea în acest uh, domeniu, respectând deciziile Curții de Justiție. Vă mulțumesc tuturor pentru contribuții. Președintele, mulțumesc. Cred că dezbaterea va continua și, într-adevăr, uh, am fost uh, implicat de 10 ani în această dezbatere, deci o cunosc foarte bine. 2 septembrie este termenul pentru amendamente, uh, ora 12 la prânz, pentru că pe 19 va avea loc votul. Comisia trebuie să primească avizul nostru până, Comisia Econ până în 4 octombrie trebuie să primească avizul nostru și Comisia Europeană va elabora o propunere deci uh, Comisia Econ uh, e destul de, va avea un rezultat destul de târziu. Dar asta este. Aștept cu nerăbdare uh, depunerea amendamentelor. Voi depune și eu câteva, cu siguranță. După care vom trece direct la vot uh, în data de 19 cu ceva timp de discuții și compromisuri înainte. 9 sau 19, întreabă domnul Correa de Campos. 19. Astfel, încheiem uh, reuniunea noastră de astăzi. Mulțumesc interpreților, mai ales uh, acum când îi putem auzi, lucru pe care nu l-am putut de dimineață. A fost o primă oră memorabilă. Mâine uh, ne vedem la ora 9 fix pentru a vorbi despre Uniunea Europeană și China. La ora, China, la ora 10 vom vota uh, raportorul, uh, trei rapoarte, apoi vom avea câteva prezentări uh, interesante privind roamingul, evaluarea impactului în acest sens, rezultatele uh, studiului cu privire la responsabilizarea consumatorilor a Comisiei, o inițiativă absolut nouă, iar după masa începem o nouă propunere legislativă privind uh, respectarea drepturilor de proprietate intelectuală de către autoritățile vamale. Din nou o prezentare foarte interesantă. Vă aștept mâine aici și vă mulțumesc pentru participare.